Good morning, everybody. Welcome to our... Bună dimineața, bine ați venit la ședința comisiei noastre de astăzi. Ați primit cu toții ordinea de zi, dacă nu sunt observații, o considerăm adoptată. Câteva anunțuri. După cum știți, această comisie este, această ședință este transmisă în direct pe internet. Avem și un nou newsletter numărul 96 și în documentele de ședință veți găsi și nota privind misiunea IMCO în China, la Shanghai și la Guangzhou. A avut loc între 17 și 19 iulie. Delegația a fost formată din, 5 membri, eh, din 6 membri ai comisiei noastre. Doamna Miți a condus această delegație și a fost în, cu ea au fost colegii uh, Nicola Danchi, Otmar Caras, Marco Zulo um, și printre principalele subiecte discutate în această uh, misiune a fost cooperarea în vamal între UE și uh, China, precum și verificările produselor uh, uh, în vamă și lupta împotriva contrafacerii, comerțul electronic și oportunitățile și provocările legate de dezvoltarea și folosirea um, inteligenței artificiale. artificiale. Um, Nota informativă um, este disponibilă în engleză și va fi tradusă în curând. Ați primit procesele verbale, procesul verbal al ședinței noastre din septembrie. Dacă nu sunt observații, le considerăm adoptate. Și acum raport de la triloguri în legătură cu um, actul pentru accesibilitate și Morton este raportorul nostru. Ai cuvântul. Mă bucur că a fost uh, o delegație interesantă. Eu am fost în Danemarca atunci, n-am putut să particip, dar a fost un, un loc frumos de asemenea. Iată, al șaselea trilog privind actul de accesibilitate a avut loc săptămâna trecută la Strasburg și mă bucur să vă spun că am făcut progrese semnificative și pentru că avem o nouă președinție, președinția austriacă, care a muncit din greu în timpul vacanței pentru a propune ceva încă de la începutul toamnei. Vă aduceți aminte că negocierile au început în timpul președinției bulgare și în ciuda eforturilor mari pentru a încheia dosarul, nu am reușit să încheiem. Din păcate, bulgarii nu au reușit la ultimul trilog din iunie Nu au reușit să organizeze ultimul trilog din iunie, el a fost uh, anulat. Deci austriecii au preluat dosarul și acum lucrurile uh, evoluează pe făgașul cel bun. Asta nu înseamnă că am scăpat de griji, uh, nu, am făcut doar anumite progrese. Înainte de, săp- de ședința de săptămâna trecută, uh, președinția austriacă a prezentat mandatul actualizat din partea statelor membre pentru a avansa negocieri. Înainte de ședința de Săptămâna trecută au fost 8 puncte nerezolvate și statele membre au schimbat mandatul în legătură cu 5 dintre acestea 8. Am ajuns uh, la un acord în legătură cu terminalele de autoservicii. Am uh, căzut de acord că ele să fie toate terminalele de plăți și terminalele pentru servicii um, care sunt în domeniul de aplicare al directivei. Este, cred, un compromis foarte bun. Ambele părți au făcut concesii și deci este un rezultat bun. Însă trebuie să notăm faptul că acest acord, bineînțeles, este condiționat de acordul final, în inclusiv în legătură cu uh, terminalele de servicii, mai ales pentru serviciile de transport uh, multimodal. Trebuie să ajungem la un acord, bineînțeles, în legătură cu toate subiectele, dacă nu, nu vom avea un acord final. În legătură cu subiectele nerezolvate, două vor fi dificile și anume mediul construit și achizițiile publice. Parlamentul și pozițiile Parlamentului și um, a Consiliului sunt foarte îndepărtate, încă chiar după mandatul actualizat al Consiliului. Nu e un secret că mediul construit este foarte important pentru um, în Parlament și Consiliul președinția austriacă are un mandat foarte limitat de negociere în legătură cu acesta. Iar în legătură cu achizițiile publice, de asemenea, um, austriecilor este foarte greu să obțină un mandat ambițios în legătură cu aceasta. Le-am cerut, bineînțeles, să încerce să obțină un nou mandat înainte de al șaptelea trilog Consiliul dorește să facă pași înspre direcția Parlamentului, uh, dar uh, dacă nu se fac efortul legătură cu aceste două subiecte, va fi foarte greu sau aproape imposibil să se ajungă la un acord. Acesta este un risc, acela de a nu se ajunge la un acord în acest mandat. Am rezolvat problemele minore sau cele mai simple, dar uh, rămân încă chestiuni majore nerezolvate. Am știut de la început că nu va fi deloc ușor. În calitate de raportor, fac tot ce pot um, ca să evit eșecul și să ajungem la un acord. Dar nu avem nevoie de un act care să nu aibă efecte pe teren. Aceasta este poziția noastră comună și împreună cu raportorii din umbră suntem de acord cu toții în legătură cu această poziție cetățenii așteaptă rezultate, așteaptă schimbări reale și au așteptări mari când uh, și avem așteptări mari pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități. Următorul trilog va avea loc în noiembrie și sperăm să se avanseze în legătură cu punctele încă nerezolvate atunci. Sper că va fi ultimul uh, trilog privind actul de accesibilitate, dar dacă mai e nevoie de încă un trilog, bineînțeles, vom accepta. Așteptăm acum să vedem dacă austriecii reușesc să facă miracole, cum au reușit deja în vară, ca să avansăm. Eu sunt optimist de natură și sper, totuși, că vom reuși. Iată, aceasta este situația deocamdată, domnule președinte, și bineînțeles vă țin la curent când vom avea noi rezultate. Thank you very much uh, for this uh, update. Mulțumesc pentru informațiile actualizate. Trecem la următorul trilog. E vorba de recunoașterea reciprocă um, bunurilor care se află în mod legal pe piață în alte state membre. Domnul Ștefanec. Mulțumesc, doamnă pre președinte. Mm, este o plăcere pentru mine să vă informez că am avut primul trilog politic și două ședințe tehnice în acest dosar. Am reușit să definim și să împărțim prioritățile tehnice și politice în legătură cu recunoașterea reciprocă și obiectivul nostru este să finalizăm acest dosar înainte de sfârșitul lunii noiembrie. Este un obiectiv ambițios, dar cred că e posibil. Prioritățile noastre rămân și anume să eliminăm uh, barierele nejustificate la accesul la piață și să cerem statelor membre să justifice orice restricționare ale accesului la piață și dorim să îmbunătățim cooperarea între Comisie și statele membre pentru a face regulile naționale mai accesibile. Dorim să folosim Solvit ca uh, procedură de rezolvare a problemelor și să creăm un grup de coordonare care să aibă sarcina să faciliteze, să coordoneze și să sprijine activitățile autorităților competente și ale punctelor de contact pentru produse. Nu există un acord complet între Consiliul, Comisie și Parlament în legătură cu acest punct, dar cred că suntem pe calea cea bună și vom, cred că mm, vom, vom reuși să ajungem la un compromis. Următorul uh, trilog politic va avea loc pe 18 octombrie, săptămâna viitoare și sper că vom face progrese în negocieri atunci. Mulțumesc. Uh, domnul Agniu, doriți să luați cuvântul? Îmi cer scuze. Mă bucur că vorbim despre recunoaștere reciprocă, pentru că aceasta va facilita Brexitul. Domnul Barnier spune nu, nu putem să acordăm recunoaștere reciprocă țărilor terțe pentru că nu li se aplică jurisdicția Curții de Justiție. Nu mi se pare corect, pentru că am exemple de recunoaștere reciprocă între UE și țări terțe, de exemplu cu Statele Unite în legătură cu asigurările și reasigurările, cu Canada, mai ales pentru că avem un acord comercial cu Canada uh, încheiat recent și se referă la standardele de producție în general. Există alt acord de recunoaștere reciprocă cu Australia privind uh, autoturismele și altul cu Israelul privind reglementările și standardele medicale. Acestea sunt practici recunoscute. Nici una dintre aceste țări nu sunt sub jurisdicția Curții de Justiție și aceasta este o, uh, o posibilitate de a avansa cu Brexitul fără să existe piedica vieței unice. Aș dori să știu um, ce aveți de spus în legătură cu asta. Doresc să vă amintesc că nu avem o dezbatere în legătură cu acest dosar. Avem doar actualizare în legătură cu situația din trilog. Pascal. Doamnă președinte, nu, într-adevăr nu doresc să avem o dezbatere, doresc doar să salut eforturile domnului Stefanec la acest trilog și uh, buna înțelegere dintre raportorii din umbră și dintre grupurile politice. Par- atunci când Parlamentul este unit, avem o poziție mult mai fermă în relația cu Consiliul și Comisie. Doresc doar să mulțumesc, deci, domnului Stefanec. Mulțumesc pentru aceste cuvinte. Domnul Schwab, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Eu aș dori să reunesc ambele aspecte Dacă domnul Agniu, care, al cărui nume ar sugera că e nou în Parlament, dar nu cunoaște procedurile, așa că i-aș, aș aș spune că vorbim despre cunoașterea reciprocă. Și ar trebui să știe, și raportorul nostru Ștefaneț știe acest lucru, recunoașterea reciprocă este un lucru foarte complicat în Uniunea Europeană de ani de zile. Deci eu nu văd de ce nu, nu l-am felicitat pe raportorul nostru pentru excelenta sa activitate și de ce să nu discutăm despre recunoaștere reciprocă cu cei care sprijină uh, Brexitul, care nu au dreptate să se plângă acum în legătură cu problemele Brexitului după ce ei au început acest proces. E o pierdere de timp. Aș fi putut să aibă altă actitudine. Deci, E bine să rezolvăm problemele legate de recunoaștere reciprocă pe piața, pe piața bunurilor și dacă reușim să rezolvăm acest dosar, vom îmbunătăți mult piața unică. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Acum un raport în legătură cu misiunea în Japonia condusă în primele două zile de domnul... Nu, mai întâi de domnul Danti și apoi de domnul Schwab. Domnule Șfab, puteți să ne povestiți uh, cum a fost în această misiune? Mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă informație. Am avut discuții excelente la Tokyo și la Kyoto. La Tokyo, președintele misiunii a fost Nicolo Danti. La Kyoto am condus eu delegația. Șase colegi au fost mm, prezenți uh, în această delegație în Japonia. Ne-am, ne ne întâlnit cu colegi din Parlamentul Japoniei care, chiar dacă este o țară îndepărtată, are legislație foarte similară în domeniul securității cibernetice din 2013 și în legătură cu protecția datelor din 2016. Deci, practic, a adoptat legislație similară la același moment ca și Uniunea Europeană și a un statut de echivalență și discutăm acum de acordul nostru comercial care se numește IEFTA. Um, am avut o întâlnire cu colegii de la, împreună cu colegii de la INTA am avut și multe alte ședințe noi, nu doar în timpul misiunii în Japonia, ci și în afara ei și ne-a devenit foarte clar că Japonia este un partener uh, apropiat al Uniunii Europene, că avem multe obiective comune, nu doar economice, ci și politice. Și cred că putem fi foarte mândri de faptul că japonezii Um, doresc uh, să copieze legislație și standardizare din Uniunea Europeană pentru că consideră că noi suntem în linia întâi spre o economie globală echitabilă. Și aș invita prietenii uh, britanici să adopte atitudinea japonezilor după Brexit. Mulțumesc! Trecem la următorul dosar. E vorba de discutarea amendamentelor în legătură cu acțiuni pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor uh, și raportor este domnul De Jong. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Ieri am discutat la Comisia pentru Transporturi dosarul privind drepturile pasagerilor. Am fost foarte, foarte activi pe marginea acestui dosar. Mă bucur că multe dintre cerințele Comisiei IMCO au fost respectate de către colegii de la TRAN, dar dosarul va ajunge în plenară și uh, vă rog să rămâneți la fel de vigilenți ca până în momentul de față. Sper din tot sufletul că vom fi și pe viitor la fel de uh, uniți ca până acum. Acum, uh, în ordinea de zi, discutăm un alt subiect. Ați vorbit, ați dat deja titlul dosarului, e vorba despre acțiunile de reprezentare. Ieri amendamentele au devenit disponibile, dar doar în engleză, deci n-am avut timp să le parcurg cu mare, mare atenție. În același timp însă mi-am dat seama că va fi greu să ajungem la un numitor comun între diversele grupuri politice. Văd că amendamentele merg în uh, direcții complet diferite, dar asta nu înseamnă că eu nu voi încerca să ajung la compromise, să, compromisuri, să unesc în măsura în care se poate pozițiile noastre Dar să nu uităm că trebuie să, să colaborăm și cu alte și cu alte comisii, respectiv cu Comisia Jurii, care este competentă pe fond. Voi încerca să ne impun punctele de vedere, dar pentru asta am nevoie de ajutorul raportorilor din umbră. Câteva comentarii însă. Garanțiile pentru entitățile calificate trebuie să fie tratate. Am văzut câteva amendamente pe tema aceasta. De asemenea, am văzut câteva amendamente legate de finanțarea din partea părților terțe. Trebuie să, să stabilim niște reguli de finanțare. Finanțările ar putea fi făcute de ONG-uri, spre exemplu. Uh, dar nu de, că, de către companii orientate pe profit. În al treilea rând, uh, compensațiile ar trebui să fie în beneficiul uh, consumatorilor. Vedem că există tot mai multe asociații uh, care protejează uh, interesele consumatorilor, care în contextul acțiunilor de reprezentare se asociază cu tot felul de companii orientate spre uh, profit, uh, inițiază aceste acțiuni de reprezentare, obțin niște despăgubiri, dar despăgubirile sunt prea mici pentru a fi împărțite uh, părților dăunate și atunci uh, despăgubirile acestea se spune că ar trebui să fie folosite în interesul comun, dar interesul comun ar trebui să fie bunăstarea asociației de protecție a consumatorilor. Deci trebuie să, să stabilim aici niște reguli cât se poate declare. După aceea, uh, consumatorii, consumatorii trebuie să fie clar informați Uh, trebuie să aibă posibilitatea de a opta pentru sau împotriva unei uh, acțiuni de reprezentare. Dar pentru a lua această decizie, consumatorul trebuie să fie informat în legătură cu posibilitatea introducerii acestei acțiuni de reprezentare. Pentru că dacă nu există informații, atunci se prea poate să existe o grămadă de consumatori care habar n-au ce se întâmplă în justiție. Acestea ar fi uh, comentariile pe care vreau uh, neapărat să le fac în dimineața aceasta. Vreau să vă anunț de asemenea că uh, calendarul din jurii a fost devansat cu două săptămâni, de fapt a fost amânat cu două săptămâni. Prezentarea din jurii va avea loc două săptămâni mai târziu decât era programat. Prin urmare, iată, reușim să obținem mai mult timp uh, Uh, timp pe care îl uh, voi folosi pentru a crea niște uh, compromisuri pe, um, pe gustul majorității. Dar pentru a, a profita de cele întâmplate la jurii, eu consider că și calendarul nostru ar trebui să fie schimbat. În loc să discutăm compromisurile săptămâna viitoare, pentru că cam, ace- cam așa arată calendarul uh, nostru. Deci, în loc să prezentăm și să discutăm săptămâna viitoare uh, uh, compromisurile, ar fi bine să amânăm această etapă, dar voi discuta la ședința coordonatorilor despre subiectul acesta. PP, domnul Schwab. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului din umbră pentru că a ținut cont de uh, amendamentele depuse. Uh, le-a trecut deja în revistă. Eu uh, m-am uitat și eu uh, pe lista de amendamente, am încercat să, să creez uh, nu știu, grupuri de amendamente pe care să le comentez astăzi, dar uh, cum n-am avut prea mult timp la dispoziție pentru a le, a le trata în detaliu, cred că n-are rost să intru în detalii astăzi. Și tocmai de aceea uh, aș face mai degrabă un comentariu de factură generală. Este un dosar important și trebuie să fim precauți. În Statele Unite ale Americii, unde ne-am deplasat nu cu mult timp în urmă, uh, în uh, urmă companiile uh, sunt obligate să investească mai mulți bani în acțiunile astea de reprezentare, în combaterea acțiunilor acestor de reprezentare, decât, decât în cercetare și dezvoltare. Deci, dacă obligăm companiile să plătească o mulțime de avocați, chiar dacă acțiunile de reprezentare nu sunt neapărat uh, justificate, cred că mergem în direcția cea, uh, cea proastă. Trebuie să uh, le convingem pe companii să, să investească mai degrabă în cercetare și dezvoltare, spre deosebire de partenerii americani. Obiectivul nostru este acela de a proteja uh, consumatorii. Da, se vorbește adeseori despre modelul american în ceea ce privește posibilitățile de recurs puse la dispoziția consumatorilor, dar dacă intrăm în detalii pe marginea sistemului de american, ne dăm seama că uh, până la urmă consumatorii prea puțin câștigă acolo, prea puțin sunt, uh, sunt protejați. Uh, Uh, și nu ne dorim genul ăsta de, de protecție pe hârtie. Și tocmai de aceea, iată, domnul de Jong vorbea despre garanțiile de care avem nevoie pentru a evita excesele. Și în acest sens, doamnă președinte, sunt uimit de faptul că în 2018 Comisia Euro- Europeană include în uh, această directivă alte elemente decât uh, cele incluse în 2013 într-o uh, recomandare adresată Consiliului. Pentru că subiectul nu este tratat de ieri, de astăzi, de mult timp încercăm să stabilim clar ce anume trebuie făcut la nivel european. Și ne, să, ne amintesc, să ne amintim că în 2013, într-o recomandare, Comisia Europeană a prezentat o serie de garanții care ar trebui să fie respectate. Și acum nu înțeleg de ce în 2018 Comisia Europeană nu ține cont de recomandarea pe care ea a făcut-o în anul 2013. După aceea, la articolul 4 uh, avem nevoie de criterii uh, clare pentru califică, uh, entitățile calificate. La articolul 5 avem nevoie de un, un dispozitiv opt-in. La articolul 7 vrem să reglementăm cât se poate de clar finanțarea din, par, din părți terțe, de la părți terțe a entităților și nu dorim acțiuni care să Uh, ducă la obținerea de compensații care să nu se adresea, uh, să nu ajungă în buzunarul uh, consumatorilor. După aceea ne dorim ca cei care pierd în instanță să fie cei care achită costurile de judecată și ne dorim de asemenea ca lista de la anexa 1 să nu fie una deschisă, ci una închisă multe pentru multe dintre lucrurile enumerate acolo nu există nici măcar uh, o analiză de impact. Deci, până la urmă, această listă ar trebui să fie clarificată. Nouă ni se pare că cel puțin anexa aceasta a fost uh, cusută cumva cu ață albă. Poate că ata uh, asta albă a fost folosită din pricina alegerilor care bat la ușă, dar dosarul acesta este mult prea important pentru a-l trata așa, repede, repejor, fără a evalua uh, clar impactul deciziilor pe care le luăm. Mulțumesc mult! Mulțumim. În numele socialiștilor uh, și democraților, doamna Rozie, a, va veni mai târziu, se pare. Acum, domnul Selivovici de la ALDE, care îl înlocuiește pe raportorul din umbră. Vă mulțumesc, uh, uh, doamnă președinte. Matias van Miltenburg nu, a fost nu poate fi prezent la ședința de astăzi, prin urmare mi-a cerut să-i mulțumesc în numele său raportorului. Domnul de Jong a tratat deja multe dintre elementele importante în proiectul său de aviz. La ultima ședință, raportorul nostru din umbră și-a exprimat o serie de temeri, temeri exprimate de altfel și în amendamentele depuse. În primul și în primul rând, e nevoie de o garantare, o garanție a faptului că această directivă vizează armonizarea minimă este un complement adus legislațiilor naționale. În al doilea rând, entitățile calificate trebuie să transfere sau să ofere informații uh, transparente cu privire la finanțarea de care beneficiază. Acesta trebuie să fie un criteriu de la articolul 4. De asemenea, decizia declarativă de la articolul 6 ar trebui să fie folosită doar în situații uh, uh, clar definite și această declarație nu ar trebui să devină o normă. E nevoie de o coordonare în cazul uh, spețelor care implică mai multe state membre. Chiar dacă acest act legislativ conține câteva elemente care vizează coordonarea acțiunilor, cred că aceste mecanisme ar trebui să fie uh, rafinate. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim, doamna Reda, în numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut pe marginea acestui dosar. Cred că e foarte important ca toți consumatorii, dar și alte grupuri uh, care sunt afectați uh, de uh, diverse scandaluri, precum Dieselgate, să beneficieze de acțiunile de reprezentare. Și noi am spus că aceste acțiuni n-ar trebui să se limiteze la consumatori, doar la consumatori. Dacă ne uităm la Dieselgate, uh, spre exemplu, da, consumatorii, deci cumpărătorii, uh, sunt uh, cei care au suferit în primul și în primul rând din pricina politicii companiei, dar nu doar ei au suferit, ci și ceilalți ceilalți care nu erau neapărat uh, proprietarii mașinilor trucate. Deci, uh, tocmai de aceea am depus amendamente prin care uh, solicităm luarea în considerare a impactului asupra sănătății publice, spre exemplu. După aceea, eu nu înțeleg neapărat de ce ne comparăm totdeauna cu Statele Unite ale Americii. Modelul, modelul de acolo este complet diferit de modelul prezentat sau sugerat de către Comisia Europeană. Uh, să ținem cont de faptul că în Uniunea Europeană există exemple pozitive în ceea ce privește acțiunile de reprezentare, exemple pozitive care uneori merg mai departe decât propunerile Comisiei și tocmai de aceea, la fel ca și alte, suntem de părere că e nevoie de o armonizare minimă asta pentru a nu scădea protecția consumatorului existentă deja în unele modele. Noi considerăm că modelul opt-in trebuie să fie păstrat uh, Uneori e greu să ajungi la la fiecare consumator văduvit uh, și de asemenea e greu să-i oferi consumatorului angrenat în, uh, sau să le oferi tuturor uh, Uh, consumatorilor angrenați în aceste acțiuni de reprezentare, uh, sumele mici uh, care le-ar reveni în urma câștigării cazului. De asemenea, ne dorim reguli cât se poate declare privind finanțarea entităților finan- calificate, dar nu ne dorim ca definiția dată conceptului de entitate calificată să fie prea restrictivă, atât de restrictivă încât unele dintre structurile deja existente la nivelul statelor membre să fie exclute, excluse. Din punctul nostru de vedere, um, există astfel de, de structuri deja existente la nivelul statelor membre care ar trebui să fie, um, să fie considerate a fi echivalente ale entităților calificate. Trebuie, într-adevăr, să nu ne pripim, dar, uh, în același timp, trebuie să ne asigurăm că avizul nostru este uh, finalizat înainte de um, discuția raportului la juri. Mulțumim. Și acum, doamna Rozie. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul și în primul rând, așteptăm de multă vreme propunerea comisiei, o salut. Cred că instrumentul acesta va fi foarte util, date fiind scandalurile cu care ne-am tot confruntat în ultima perioadă. Comisia a fost prudentă, iată vine cu un instrument care merge în direcția armonizării procedurilor, uh, dar oferă de asemenea și uh, flexibilitate și marge de manevră în punerea în aplicare la nivelul statelor membre. Într-adevăr, trebuie să precizăm, să, să rafinăm această propunere a Comisiei uh, Europene și o vom face alături de raportorii din umbră și de către raportor. Dar există unele propuneri uh, care vin uh, în special din partea PPE-ului, propuneri care reduc până la urmă calitățile acestui text. Din punctul nostru de vedere, armonizarea minimă. Trebuie să spunem clar că această directivă este, țintește sau își dorește o armonizare, un grad minim de armonizare, uh, sistemele mai uh, mai bune, mai uh, potente din unele state membre ar trebui să fie păstrate și pe viitor. După aceea, în ceea ce privește anexa, eu consider că trebuie să mergem în direcția raportorului. Eu am venit cu un amendament pe tema uh, anexei acesteia 1 în ceea ce privește concurența. Pentru a păstra uh, o linie cât mai, uh, mai clară. După aceea, Eu cred că procedurile trebuie să fie cât mai simple cu putință. Trebuie să venim cu un regim unic uh, care să se aplice și pasagerilor, nu doar consumatorilor. De aceea există colegii, uh, colegi care doresc să reducă numărul de entități calificate capabile să introducă astfel de acțiuni de reprezentare. Eu cred că mai degrabă poziția Comisiei este cea mai echilibrată. După aceea, finanțarea din părți, uh, de la părți uh, terțe. Într-adevăr, uh, transparența regimului de finanțare este necesară. Trebuie de asemenea să existe transparență în ceea ce privește cheltuirea acestor fonduri. După aceea, ce ar mai fi de spus? Eu, uh, la fel ca și raportorul, nu consider că trebuie să așteptăm o decizie din uh, finala unei instanțe înainte de a, de a putea introduce o acțiune de reprezentare în sensul obținerii de despăgubiri. Trebuie să fim cât mai rapizi cu putință în genul acesta de acțiuni. După aceea mai există amendamentele 53 și 68 din partea PPE-ului cu privire la uh, deciziile declaratorii, ei bine, mi se pare că aceste amendamente um, merg uh, complet în direcția uh, opusă filozofiei care, din perspectiva mea, stau la, stă la baza textului. Eu cred că trebuie să fim cât mai clari când vine vorba despre proceduri, trebuie să uh, să fim cât se poate de clari în ceea ce privește aceste decla- de- decizii declaratorii. Mi se pare că și raportorul merge în direcția mea, deci îl susțin. După aceea mă întreb uh, în ce măsură articolul 6 pur și simplu trebuie să rămână în, în text. Prejudicii, uh, compensațiile sau despăgubirile mici da, înțeleg că există temeri legate de sumele acestea mici care ar reveni consumatorilor. Voi analiza propunerea legată de folosirea acestor sume care nu pot fi împărțite uh, pentru acțiuni în, uh, în, sens, uh, în sensul uh, protecției generale. După aceea, Într-adevăr, uh, consider și eu că uh, toți consumatorii trebuie să fie informați în legătură cu acțiunile de reprezentare care sunt introduse. Uh, mulțumesc raportorului, mulțumesc colegilor și aștept cu nerăbdare să continuăm dezbaterile. Mulțumesc foarte mult din partea comisiei. Doamna Rodriguez, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului ca și raportorilor din umbră pentru comentarii foarte constructive. Am luat notă de diferitele proiecte de amendament Însă aș vrea să înlătur niște temeri exprimate aici, în primul rând, în legătură cu poate folosirea abuzivă a sistemului. Noi nu importăm uh, modelul american, nu, ci un mecanism uh, care de, se bazează pe tradițiile din statele membre, unde acțiunile acestea de reprezentare colectivă există deja cu o serie întreagă de garanții, safeguards, pentru că entitățile calificate trebuie să respecte anumite criterii. Sistemul american uh, ar putea duce la abuzarea sistemului de litigi prin proceduri prea rapide sau alte abuzuri. Sunt lucruri care nu derivă din sistem, nu vor fi regăsite în sistemul nostru. În orice caz, noi combatem astfel de uh, opțiuni domnul Schwab, recomandări. De ce nu includem toate criteriile recomandării? Nu, e vorba de instrumentul pe care l-am ales. Recomandările recomand, iar directiva este altceva. Se impun statelor membre o serie de condiții pentru a crea acest mecanism. Comisia nu dorea să intervine, sau să interfereze în autonomia procedurală a statelor membre, mai mult decât necesar. Însă, principiul de loser pays, uh, perdantul plătește, este un principiu consacrat în uh, jurisdicția statelor membre uh, și în sistemul american avem alte principii care nu se găsesc în statele membre și nici în directiva noastră și nici în considerente, unde chiar spunem că aceste lucruri, punitive damages, de exemplu, nu trebuie să figureze aici. Uh, cu excepția unui stat membru care cunoaște acest sistem uh, de acțiuni uh, colective, nimeni nu a impus acest concept de despăgubiri punitive. În ce privește criteriile pentru a desemna aceste, calități, aceste entități calificate? Am avut această discuție deja la Consiliu și ne gândim că da, poate criteriile merită să fie consolidate, întărite, mai cu seamă că vine vorba de finanțarea Um, de către terți, uh, posibilitățile opt-in, opt-out. Aici uh, trebuie să existe neutralitate, pentru că sunt state membre care au sistemul de opt-in, altele care l-au pe cel de opt-out, altele care au o combinație a celor două și există avantaje și dezavantaje. Dorim ca propunerea să fie neutră din acest punct de vedere. Să lăsăm statul membru să hotărască. Cât privește acele cazuri uh, care se vârt în jurul unor sume mici. Propunerea noastră este aceea de a promova uh, interesul public al consumatorilor, dar nu vrem să văduim consumatorii de ceea ce le este datorat. Dar, dar în anumite cazuri care trebuie lămurite, s-ar putea să fie acțiunea aceasta disproporționată în raport cu sumele foarte mici care sunt uh, datorate și mai ales fiecăruia în parte, individual. În ce privește perimetrul sau domeniul de aplicare al acestei uh, directive, liniile noastre orientative au fost după cum urmează. Dorim să uh, acceptăm reguli, să uh, acoperim reguli de drept primar al consumatorilor, dar și altceva, și anume tot ce înseamnă prevederile care acoperă firmele și relația lor cu consumatorii și drepturile consumatorilor, cum ar fi dreptul la informare. Pe aceasta ne-am bazat. Am putea să extindem acest domeniu de aplicare, dar considerăm că este important totuși să-l menținem așa, pentru că dacă îl extindem, uh, atunci uh, o putem face pentru anumite drepturi ale informatorilor doar. Cât privește drepturile pasagerilor, ele sunt incluse aici, să știți. Mă gândesc mai ales la uh, transportul pe calea aerului și la cel uh, feroviar, dar uh, doream să ne dăm o șansa să verificăm dacă mecanismele actualmente negociate cu colegiuitorii pentru cele două domenii și care vizează sisteme de despăgubiri individuale, dacă ele sunt suficiente în speță pentru a proteja interesele consumatorilor și dacă așa stau lucrurile, poate nu mai e nevoie să se meargă pe calea acțiunilor colective de reprezentare. Nu vrem să excludem din start, bineînțeles, aceste două sectoare, din potrivă. Armonizarea minimă. Am auzit mai mulți uh, colegi exprimând uh, Uh, opinii, inclusiv reflectate în amendamente scrise. Acesta este un instrument de minimă armonizare, pentru că dorim să permitem statelor membre să mențină toate mecanismele pe care le posedă deja uh, și care poate sunt mai bune, mai flexibile pentru consumatorilor naționali. Ce este important este ca Uniunea Europeană în fiecare stat membru, urmare adoptării directive, să avem un mecanism, un cel mai mic numitor comun, care să fie de, pus în aplicare în fiecare stat membru. Mă opresc aici, doamnă președinte, fără să a uita să spun că noi, Comisia, vă stăm la dispoziție pentru a coopera cu Parlamentul, colegiuitor în multe e, situații, pentru a coopera și pentru a rezolva situațiile din amendamente. Vă mulțumesc foarte mult că în această comisie ați menționat uh, situația cu calendarul în uh, acestei propuneri, pentru că, da, e nevoie totuși de timp pentru ca lucrurile să fie rezolvate așa cum se cuvine știu foarte bine că se dorește o adoptare înainte de alegerile uh, europene, suntem conștienți de, de asta și ne și străduim în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, dăm cuvântul uh, următoarei colege, doamna Bozan și apoi domnul raportor Borzan. Mulțumesc foarte mult. Un mecanism foarte important care trebuie să fie cu grijă reglementat doar 19 din 28 de state membre au un astfel de mecanism de acțiuni de reprezentare colectivă și de căi de recurs și propunerea noastră trebuie să meargă mai departe decât drepturile consumatorilor și căile de recurs respective, să meargă uh, pentru, și să fie extins către IMM-uri, către uh, persoane particulare și așa mai departe, ca să și alte persoane uh, păgubite, nu numai uh, consumatorii individuali. Toate sectoarele de transport trebuie să fie incluse, dar nu numai pasagerii aerieni, sectorul sănătății, etc. Trebuie să se evalueze nu numai despăgubirile sau pagubele materiale, ci și de alt gen. Uh, trebuie să fie analizate atât plângerile colective cât și cele individuale și, dacă se poate, ambele să fie luate în calcul. Cât privește entitățile calificate, um, aici uh, nu trebuie să lăsăm uh, utilizatorii acestui mecanism să nu poată să aibă acces la el, să fie um, foarte bine promovat. să punem accentul de asemenea pe bunele practici între statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum domnul Denis de Jong, domnul raportor. A, domnul Schwab a cerut cuvântul. Domnul de Jong mi-a făcut semn că pot să mai intervin a doua oară și îi mulțumesc. Am auzit ce a spus doamna de la comisie, doamna Rodriguez, și este foarte clar că e un dosar foarte complicat. Uh, dar dacă nu avem o soluție la o problemă complicată, de ce ne mai apucăm de treabă? Și asta e una. Am auzit de mai multe ori uh, faptul că Comisia se străduiește să îmbunătățească propunerea pentru că chiar și Comisia își dă seama că propunerea transmisă Parlamentului este departe de a fi satisfăcătoare. Uh, deci, chiar dacă noi n-am fi depus uh, amendamente, noi, colegii de aici, Comisia tot uh, știe că trebuie să îmbunătățească propunerea sa, pentru că încă sunt multe probleme cu această propunere. În al doilea rând, avocații. Îi cunosc destul de bine pentru că și eu sunt avocat. Avocații așteaptă cu nerăbdare această propunere, care ar place tare mult să se angajeze în astfel de acțiuni. Uh, nu știu de ce pe nimeni nu interesează să analizeze riscurile unor astfel de uh, întreprinderi. Și uh, dacă avem doar armonizare minimă, cum propune, propune Comisia, nu vom putea să împiedicăm deschiderea cutiei Bandorei, uh, unde se vor Uh, unde vom exista un fel de forum shopping între state membre. O să mergi, uh, de pildă, în Malta, unde ai niște posibilități, sau în țările de jos, unde avocații știu ce să facă. Uh, și dacă amestecăm sistemele naționale și începem să le comparăm și să le alegem între ele, pe armonizarea minimă, ajungem într-o situație chiar toxică. Și spre deosebire de ce a spus doamna Rodriguez, eu cred că acest mecanism, odată ce a fost declanșat, e greu de oprit și de aceea vă spun și sunt foarte îngrijorat de ce se petrece aici. Aceste propuneri mă îngrijorează. În multe state membre există companii care s-ar putea să nu fie deloc mulțumite de această propunere sau să fie pierdute în hățișul reglementărilor și am auzit tot felul de îngrijorări legate de riscurile care eh, sunt eh, presupuse de astfel de prevederi. Mulțumesc! Și în ultimul rând, domnul De Jong. Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă președinte, foarte pe scurt. Să deosebire de ce a spus Andreas Schwab, numai ce, eu cred că intervenția comisiei a fost destul de utilă, în sensul că am văzut că comisia este, facă, este gata să facă o serie de pași înainte și de concesii. Este un prim pas înainte. Cât privește armonizarea minimă, marea majoritate de aici suntem pentru o armonizare minimă. Dacă sunt pericole sau riscuri, acestea trebuie discutate, bineînțeles. Uh, dar nu putem să ne așteptăm ca sistemurile naționale care funcționează actualmente pur și simplu să dispară a doua zi după ce intră în vigoare această directivă. Privește calendarul preconizat, Julia Reda uh, a spus că trebuie să fim atenți la acesta, e adevărat, uh, dar o să discutăm asta și cu coordonatorii după masă. Am avut impresia așadar că uh, e mai bine să dezbatem pendelete decât să ne pripim într-un, do- într domeniu atât de complicat. Și mai bine am o dezbatere bună și în regulă cu raportorii pe umbră, pe fond, decât să fiu supus unor uh, presiuni uh, ca să mergem repede, repede. Mulțumesc foarte mult! Da, amendamentele de compromis vor putea fi depuse pe 21 noiembrie și a doua zi, pe 22, vom putea și vota. Acum următorul punct de pe ordinea de zi el reprezintă evaluarea amendamentelor pe raportul privind implementarea directivei privind îngrijirile de sănătate de săn transfrontalieră. Doamna Grapini are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Uh, în calitate de raportor, uh, am încercat la prima întâlnire pe care am avut o cu raportorii din umbră ieri și le mulțumesc o armonizare a Uh, amendamentelor și a compromisurilor. în primul rând vreau să specific că am plecat toți și aici am avut o idee comună toți raportorii indiferent de grupul politic de la ideea că directiva care iată acum cinci ani a fost implementată nu și a atins scopul. până la urmă noi trebuie să privim ca oameni care ca legislativ să privim la rezultatele implementării unui act legislativ și sigur s a spus și ieri la întâlnirea pe care am avut o cu raportorii cu regret dar dacă după cinci ani constatăm că douăzeci și șase de state nu au implementat și cele care au implementat evident că nu pot să aibă eficiență în momentul în care nu funcționează sistemic această directivă este clar că trebuie să facem ceva este clar că trebuie să găsim soluții interoperabile și funcționale este clar că trebuie să plecăm de la ideea că este prioritar și asta s a vrut cu directiva să avem o asistență medicală eficientă pentru cetățeni nu s a atins acest scop și atunci vreau să mulțumesc celor care au depus amendamente noi am formulat deja șapte compromisuri urmează să mai facem pentru că avem termen avem timp până la uh, votul în comisie însă vreau să informez și comisia și colegii că ideea noastră a tuturor și mă bucur de faptul că avem o uh, unitate de gândire uh, raportorii echipa raportorilor uh, trebuie să gândim lucruri nu numai care să fie teoretic spuse ci și cum monitorizăm aici mă refer la comisie cum monitorizăm existența acestor lucruri pentru că avem puncte naționale de contact pentru informare și s a constatat că cetățenii nu cunosc aceste lucruri deci dacă nu le cunosc nu le pot accesa. deci cum facem să cunoască cetățenii pacienții posibili că există aceste puncte naționale și chiar să funcționeze punctele naționale? apoi am uh, constatat că nu se cunosc drepturile pacienților foarte mult. cum facem să Uh, uh, se cunoască în toate statele membre drepturile cetățenilor. apoi cum simplificăm pentru că e foarte complicat ca un cetățean nu toată lumea este specialist în sănătate nu toată lumea are studii superioare dar pacient poate să fie oricine și atunci cum simplificăm pe înțelegerea tuturor uh, toate documentele pe care le avem cum reducem perioada de de contare a cheltuielilor este o mare problemă în foarte multe state membre așa cum de altfel s a și constatat. așadar scopul nostru și mulțumesc încă o dată uh, echipei de raportori care este excelentă de la toate grupurile politice scopul nostru este ca sigur la ă, această propunere noi dăm doar un aviz ca și comisie comisia de fond este alta însă sper ca să se țină cont de avizul comisiei imco pentru că venim totuși cu percepția din piața internă din toate statele membre cu deficiențele aplicării acestei directive și dacă facem iarăși un act care să nu aducă rezultate nu am făcut nimic. Uh, vom avea uh, așa cum am convenit ieri la întâlnirea cu raportorii din umbră uh, pe următoarele compromisuri pentru că avem șapte până acum am mers sigur pe un compromis legat de care privesc am, am pus la un loc amendamentele care privesc monitorizarea raportarea colectarea datelor alt compromis legat de autorizarea prealabilă pentru asistența medicală deci am încercat să facem aceste compromisuri tocmai pentru a avea un vot consistent în comisia noastră de care să se țină cont în comisia de fond. eu nu aș vrea să lungesc mai mult uh, închei prin a mulțumi colegilor care au înțeles exact eu sunt foarte bucuroasă că am fost, mi s a atribuit acest raport pentru că știu concret câte, câte petiții am primit și câte lucruri reclamă cetățenii legat de uh, uh asistența medicală eficientă pe um, Uh, transfrontalier și nu numai asistența medicală eficientă în uh, spațiul Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Raportorul din umbră din partea PP-ului nu e prezent. Dau cuvântul domnului Sulic de la ECR. Ďakujem veľmi pekne. Zaslavo. Mulțumesc, doamnă președinte. lebo v podstate súhlasím v plnom rozsahu. Aș uh, dori uh, să intervin uh, doar pe scurt pentru că sunt de acord cu um, ceea ce a făcut colega noastră. Doresc să-i mulțumesc că mi-a acceptat observațiile, amendamentele. Nu am mare lucru de adăugat decât faptul că ar fi bine să se aplice această directivă în mod cât mai precis. Problema este că deseori legislația adoptată nu se aplică cum trebuie în practică. Există și un, as un aspect controversat. Uh, cum putem să ne asigurăm că oamenii uh, sunt corect informați? Eu aș uh, cere să nu considerăm oamenii un fel de oi care urmăresc turma. Oamenii se informează și individual pe internet și așa mai departe. Dar dacă vă preocupă faptul că doar persoanele, sau dacă doriți ca doar persoanele cu diplomă de învățământ superior să învețe anumite lucruri, bine, dar ar fi bine ca legislația să fie mai ușor de înțeles de oamenii de rând, de pe stradă. Uh, legile nu trebuie să fie înțelese doar de genii. Iată ce am avut de spus. Mulțumesc! Thank you very much. And then for the... Mulțumesc! Domnul Selimovic are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a mulțumi doamnei raportoare Grapini pentru excelenta colaborare. Într-adevăr, statele membre au întârziat mult să transpună această directivă crucială care are obiectivul îmbunătățirii mobilității pacienților uh, Uh, în Europa și uh, atunci când doresc să se trateze în alte state membre și impune statelor membre obligația să informeze în legătură cu această posibilitate. Și doresc să-mi asigur colegii că chiar dacă, <laughs> chiar și pentru cei cu diplomă universitară nu e ușor să înțelegi legislația. Am înțeles și eu să o descifrez și este aproape imposibil. Mă bucur că toți raportorii din umbră sunt de acord să transmitem un semnal clar statelor membre în legătură cu faptul că suntem dezamăgiți în legătură cu transpunerea tardivă. Deci sunt anumite lucruri care trebuie repetate. De exemplu, 14 țări mm, nu au uh, folosit criteriul șederii peste, hospitalizării peste noapte. Um, în multe țări nu este clar care tratamente fac obiectul unei autorizații prealabile um, dacă unul dintre criterii nu a fost clar explicat de autoritățile naționale, dacă nu știi dacă vei fi rambursat pentru serviciile la care ai acces în alte țări, nu le folosești pentru că te costă prea scump, deci riscul e prea mare. Mm, aplicarea directivei uh, la telemedicină a dus la lipsă de claritate. Anumite țări rambursează sau oferă um, consultații la distanță, în timp ce altele nu oferă așa ceva. Și mă bucur că toate aceste puncte precum și altele au fost acceptate de doamna raportoare la reuniunea de ieri M-am bucurat că avem o poziție unită a Parlamentului să facem presiune asupra statelor membre ca să transpună mai bine această directivă, ca să fie mai ușor pentru pacienți să aleagă în ce stat membru se tratează și să fie foarte clar în ce condiții. Mulțumesc încă o dată doamnei Grapini pentru excelenta sa activitate și celorlalți raportori din umbră. Cred că nu vor fi probleme să ajungem la o poziție comună. Mulțumesc! Thank you very much. would... Mulțumesc. Dau din nou cuvântul raportoarei noastre dacă dorește să mai adauge ceva. Ok. Uh... Eu nu vreau decât, într-adevăr, să mulțumesc și să, pentru că este comisia prezentă, sper că este comisia prezentă și pe acest subiect, uh, să spun că este necesar ca uh, să găsească comisia o modalitate de colaborare cu uh, statele membre Uh, pentru simplificare să nu se mai ceară o groază de documente certificate copii și așa mai departe suntem în era digitalizării uh, un document o singură dată și totuși ți l cere de nu știu câte ori foarte complicat foarte complicat cum spuneau și cei doi uh, raportori chiar și pentru cei care sunt persoane inițiate și cu școală și sper sper ca um, după ce vom adopta um, um, Uh, aceste propuneri ale noastre uh, să nu existe iarăși o perioadă moartă în sensul că nici comisia și nici statele membre evident și noi ca eurodeputați trebuie să lucrăm uh, cu autoritățile naționale și să le avertizăm că au obligația de a pe trei paliere cel puțin o dată pentru informare doi pentru simplificare și birocrație și al doilea să nu mai adauge costuri suplimentare pentru cetățeanul care uh, vrea să și facă un uh, tratament sau trebuie să și l facă poate este surprins într un alt stat membru el trebuie să știe ce să facă și să punem pe primul loc toți și comisia și statele membre sănătatea cetățenilor. le mulțumesc și sper să treacă cu bine acest raport. Vă mulțumesc. Votul va avea loc în luna noiembrie. Acum, pe ordinea de zi, urmează discutarea proiectului de raport privind punerea în aplicare a directivei privind lupta împotriva plăților uh, tardive, întârzieri în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale. Raportare este Lara Comi. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc celorlalți colegi cu care colaborăm Directiva europeană din 2011 privind uh, întârzierile în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale prevede termine clar definite, 30 sau 60 de zile, pentru a um, se face plățile um, atât de către um, persoanele juridice private cât și de administrația publică pentru a nu-i prejudicia pe creditori. Uh, din păcate, nu în toate statele membre directiva este aplicată foarte bine. Există uh, locuri unde, ca în Italia, de exemplu, uh, administrația publică plătește într-o perioadă medie de 104 zile. În schimb, media europeană este 47 de zile pentru a-și plăti creditorii. Și întreprinderi, mai ales mici și mijlocii, au ajuns la faliment din acest caz. Deci, a spune astăzi că anumite firme ajung la faliment pentru că lucrează bine, dar uh, uh pur și simplu dispar pentru că nu sunt plătite la timp, uh, e inacceptabil. De aceea cerem uh, într-un moment de criză, într-un moment uh, dificil în general, cred că trebuie să subliniem patru elemente. Întâi, trebuie să precizăm un termen maxim um, pentru derogarea în timpul perioada de tranziție, pentru că nu putem să acceptăm ca um, partea, întreprinderea mare sau partea de dimensiuni mari nu poate să aibă mai multă greutate sau prea multă greutate relația comercială cu o firmă mică. Apoi trebuie să introducem forme obligatorii și adecvate de compensare și de recuperare a sumelor. În anumite țări, cum ar fi Spania, se folosește o metodă excelentă atunci când administrația publică nu intervine, intervine statul central. Și acesta poate fi un instrument foarte bun, o bună practică pe care o putem folosi. Vom vedea dacă există și alte exemple de proceduri. Dar e nevoie de un sistem obligatoriu. Dacă nu facem pași înapoi, în al treilea rând, e nevoie de controle mai riguroase din partea statelor membre prin dispoziții, cum ar fi stigmatizarea publică, așa numitul name and shame, deci, ideea este să se, identif- se, se identifice exemplele bune și cele negative. Cred că o listă albă este, cred, uh, unul dintre cele mai bune uh, instrumente uh, pentru relațiile comerciale. Dacă știm că avem de a face cu un plătitor serios și cu un furnizor care aplică bune practici, atunci uh, relația comercială știm că va fi ușoară. Un ultim aspect, la fel de important, este rapiditatea plății. Cu cât plățile sunt mai rapide, cu, cu cât se încadrează în cele 30 sau 60 de zile, cu atât se creează Uh, un cerc economic virtuos care permite o adevărată funcționare corectă a economiei. Există țări, printre care și Italia, dar nu numai, care nu-și respectă obligațiile, nu au făcut plățile și este absurd ca un, uh, un, un stat, și spunem acest lucru și în proiectul de raport, care trebuie să dea exemplul, să fie un model când vine vorba de plățile regulate, este unul dintre cei mai răi platnici pe care îi avem uh, aici. Deci, Bineînțeles, uh, sunt la dispoziția colegilor, accept uh, propunerile, sugestiile lor, pentru că cadrul nu permite întotdeauna creditorului să-și recupereze rapid Uh, um, sumele, um, datoriile pe care le au alții, um, pe care trebuie să le perceapă pentru a supraviețui. Astăzi discutăm proiectul de raport. Termenul pentru amendamente este 17 octombrie. Uh, și doresc, vă, vă, doresc să vă întreb dacă sunteți de acord cu calendarul. Uh, amendamentele vor fi discutate pe 21 sau 22 noiembrie și eventualul vot la IMCO va avea, avea loc pe 6 decembrie pentru că în ianuarie, dacă se poate, să votăm în plenară. Ca să dăm un exemplu de rapiditate, când vine vorba de aceste subiecte centrale, să arătăm că Uniunea Europeană doar, dorește să facă ceva pentru IMM-uri și nu doar să încurajeze relațiile B2B. Dorim să um, apărăm uh, concurența echitabilă. Doresc să mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră. Vom uh, avea mai multe întâlniri ca să discutăm între noi, să găsim cele mai bune soluții și sunt în continuare la dispoziția dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumesc. Doamna Grapini de la SCD, raportor din număr. Președinte, vreau să-i mulțumesc Larei, sunt în total uh, consens cu cele spuse. Eram în țara mea ministru pentru IMM-uri când s-a adoptat directiva. Din păcate, putem constata și la acest caz, și la această directivă, rezultate extrem de modeste. Și o să subliniez ce spunea și Lara. Dacă statul nu este primul care este etic și plătește și nu plătește la 30 de zile, Uh, sau maxim șaizeci în cazuri speciale la companii evident că se transmite în societate un lanț întreg de neplăți creanțele sunt create în foarte multe state exact din faptul că statul nu este cel, care a asimilat directiva nu este etic și am luptat cât am fost în minister exact pentru acest lucru pentru că uh, în relația cu statul de regulă sunt mari companii marile companii dar ele subcontractează la întreprinderile mici și mijlocii și ajung întreprinderile mici și mijlocii și după șase luni să nu și ia banii pentru că dacă dacă compania mare și ia la o sută de zile sau la mai mult evident că își plătește subcontractanții foarte târziu având pe listă la plată ultimii își iau materii prime își continuă alte licitații și își plătește ultima dată pe cei mici pe întreprinderi. ori directiva și a propus de fapt exact acest lucru să sprijine. sunt uh, vicepreședintă la intergrupul pentru imm uri am organizat foarte multe dezbateri și indiferent de unde au venit asociațiile profesionale cei care reprezintă imm urile ultima dezbatere a fost în douăzeci și unu septembrie toate s au plâns de același lucru. deci primul exemplu trebuie să l dea statul după care flexibilitatea asta foarte mare din directivă adică în momentul în care spui treizeci șaizeci și se poate și peste șaizeci evident toată lumea se duce peste acest termen. eu pledez pentru a fixa totuși un termen maxim de plată uh, spune și comisia în analiza făcută că peste 50% din companii nu și au recuperat acele penalități pe care spune directiva că automat trebuie să le plătească statul dacă întârzie. Nu. Ă, apoi, pentru penalități trebuie să faci procese. Procesele comerciale costă. IMM-urile nu se pot angaja în asemenea costuri ă, care durează cel puțin în unele state ă, doi trei ani un proces și dă faliment până să și recupereze banii. eu vreau mai multă precizie în uh, această legislație evident că este și rolul statelor membre ca în legislațiile naționale să și uh, adapteze și conform situației naționale dar în orice caz cred că sunt de acord și de acord și raportoarea și toți colegii raportori de fapt ne vom întâlni să scoatem multe ambiguități care sunt de care profită până la urmă statele membre și să vedem cum în fapt reușim să scurtăm termenul de plată să lanțul acesta de, de creanțe creat și să scoatem acele costuri cu, pe, uh, bancare pentru că imm urile trebuie pentru continuarea procesului mai ales la uh, uh, companiile care au producție trebuie să și ia credit de la bancă ori în mod normal Uh, acel cost cu dobânda la bancă ar trebui să fie suportat de cel care nu i a achitat la timp. lichiditățile cash flow ul pentru imm uri este extrem extrem de important pentru că sunt decapitalizate pentru că nu au putere de împrumut pentru că nu au putere de negociere cu băncile și nici în relația cu companiile mari. deci îmi pun mari speranțe în acest lucru pentru că și în acest caz ca și în cazul pe care l am discutat mai devreme ă, directiva și legislația națională nu a adus ceea ce era ca așteptare în mediul economic și acest blocaj creează de fapt multe decapitalizează imm urile iar pe altele le falimentează. mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul Sulik de la ECR. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu majoritatea propunerilor făcute și sprijin acest aviz. Am doar câteva observații. Mai întâi, ne bucurăm că există o anumită flexibilitate, pentru că în anumite sectoare e mai ușor decât în, sau um, în anumite, anumite sectoare sunt mai sensibile decât altele la perturbări externe când vine vorba de plăți. Sprijinim punctul 21. Nu acceptăm un model unic, one size fits all, deci suntem de acord cu abordarea. Nu știu cum s-a ajuns uh, la estimarea numărului de locuri de muncă. Nu, rezultatul calculului nu ni se pare realist. Trebuie să înțelegem cum se ajunge la aceste cifre. Să înțelegem uh, și la uh, relația cu uh, sumele facturate. Ni se pare cam, cam vag aici uh, um, modul în care sunt prezentate lucrurile. Acest 6,5 milioane de locuri de muncă mi se pare o cifră ciudată. În legătură cu recomandarea de a se investi în campaniile de informare, însă nu suntem de acord. Ne-am exprimat deja în legătură cu informațiile care trebuie acordate. Oamenii știu cum să se informeze suficient. Cred că este mult mai important să ne asigurăm că entitățile publice, de exemplu statele, își plătesc facturile la timp. Dacă, deci termenele trebuie respectate. Este important că um, entitățile publice mari să-și plătească facturile la timp, să dea exemplul, pentru că dacă nu se aplică norme din ce în ce mai stricte în domeniul privat, în timp ce administrația publică poate să facă ce dorește. Iată ce am avut de spus. Mulțumesc! Thank you, Never. Mulțumesc! Acum domnul Selimovic de la ALDE. First, I would like to thank Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc doamnei Comi pentru tot ceea ce a făcut în acest raport. Cred că este un bun punct de plecare pentru discuția noastră. Așa cum se indică în raport, cauza întârzierii preților, eh, cauzele întârzierii preților, eh, plăților sunt cultura în mediul de afaceri astăzi și dezechilibrele de putere în lanțul Um, de achiziții. Două treimi din firme știu care sunt drepturile lor privind uh, uh, plățile tardive, dar totuși 78% dintre firme se confruntă cu astfel de persoane. Deci orice propunere uh, care dorește să rezolvă aceste probleme trebuie să țină cont de acești factori. În unele, unele state reușesc să rezolve problema plăților tardive mult mai bine decât altele. Întrebarea este ce fac aceste state membre, ce nu fac alte state. Dacă comparăm da, situația în Danemarca, Finlanda, Suedia și așa mai departe, cu țările în care plățile tardive sunt o problemă majoră, apare recurent un lucru pentru ca firmele să fie plătite la timp, este clar că e nevoie de termene fixe de plată de 30 de zile, atât între uh, entitățile publice și cele private, cât și între entitățile private între ele. Aceasta trebuie să fie regula. Cred că este o cale interesantă de explorat dar nu este suficientă. Prevederi fără stracțiuni sau fără amenzi nu sunt suficiente. Cred, așa cum a spus raportarea, că o dobândă automată trebuie să se aplice pentru ca directiva să fie, plătit, să fie aplicată corect. În cadrul actual, firmele trebuie să poată să-și ceară singure dobânzile, dar asta nu a funcționat și nu va funcționa nici în viitor și furnizorii trebuie, știu că dacă cer dobândă, riscă să-și piardă pur și simplu, să, să, să, să dea faliment. Dacă dacă cer, dacă îmi cer drepturile, pot să enervez așa de tare clientul că risc să, risc să pierd următorul contract, de aceea nu o fac. Apoi doresc să sprijin propunerea doamnei Comi de o procedură simplificată de recuperare a creanților, pentru că procesele la tribunal durează foarte mult timp și costă scump. Pentru a permite firmelor să uh, își uh, obțină drepturile, e nevoie de o astfel de modificare. Mulțumesc! Mulțumesc, Denis de Jung de la GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și doamnei raportor. Cu toții suntem de acord că dosarul acesta este foarte important și în special pentru IMM-uri este dosarul acesta important pentru că am auzit, există tot mai multe IMM-uri care dau faliment din pricina faptului că nu-și recuperează creanțele la timp. Pe măsură ce am citit uh, textul raportului, uh, să știți că uh, am început să mă înveselesc. La început, textul spune că o soluție pentru toți e greu de aplicat. Să știți că nu e chiar așa. Există sectoare în care one size one, uh, one size într-adevăr fits all. Da, există și alte sectoare în care soluțiile acestea prefabricate nu pot fi aplicate. Într-adevăr. Și uh, chiar uh, oricum ar sta lucrurile, eu cred că uh, chiar dacă nu venim cu soluții uh, um, prefabricate, aceste soluțiile pe care le propunem trebuie să respecte niște standarde și standardele acestea ar trebui să fie comune. Aceasta este părerea mea. În ceea ce privește relațiile B2B, să știți că întârzierea plăților este până la urmă uh, o, un instrument de afaceri, de uh, le permite unora să, să câștige o grămadă de bani. Și tocmai de aceea eu cred că genul acesta de modele de model de venit ar trebui să fie distrus prin uh, dispozițiile noastre. Nu trebuie să ne bazăm neapărat pe CSR, pe răspunderea comună, corporatistă, socială a corporațiilor, nici pe departe. Uh, calea aceasta nu duce nicăieri. Eu cred că pur și simplu trebuie să, să venim cu niște sancțiuni, sancțiuni cât se poate declare. Pe ansamblu susțin raportul doamnei raportor, dar să știți că amendamentele mele au rolul de a clarifica lucrurile pe aici pe acolo. Mulțumesc. Domnul Agnew dorea să intervină la rândul lui. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că și la Agri s-a discutat ceva despre uh, practicile comerciale neloiale. Nu știu dacă dumneavoastră ați uh, discutat neapărat cu raportorul de acolo. Îmi dau seama că raportul dumneavoastră se referă la o problemă specifică, specifică și anume întârzierea în efectuarea plăților. Dar să nu uităm că până la urmă apar tot felul de înțelegeri între uh, furnizori și uh, beneficiari, înțelegeri care sunt menite a ascunde până la urmă uh, această problemă a efectuării plăților. Spre exemplu, cumpărătorul poate spune furnizorului că a, o să-ți facem publicitate dacă ne păsuiești cu plata. Uh, sau va spune produsul pe care ni-l vinzi e perisabil, prin urmare trebuie să ne Uh, trebuie să ținem cont de, peri, uh, de perisab, caracterul acesta uh, perisabil. Deci există întotdeauna tertipuri folosite de unii în relațiile comerciale cu alții și tertipurile acestea sunt folosite de obicei de companiile mari. Companiile mari clar sunt favorizate în legătura lor sau în afacerile lor cu IMM-urile. Haideți să vă dau un exemplu. Un uh, prieten de-al meu merge prin tot felul de state și uh, antrenează oameni să, să vândă. ei, uh, el formează agenți de vânzare, practic. Mi-a spus de curând că va merge într-un stat membru în care angajatorul va negocia Uh, la sânge, dar până la urmă va reuși să plătească în 30 de zile. Și cum se va asigura că lucrul acesta se, se întâmplă într-adevăr? Pentru că de cele mai multe ori compania mare îl va chema să, să formeze alți oameni într-un alt stat membru, dar nu uh, se va deplasa la fața locului, dar nu va face cursul acela de, de formare până în momentul în care nu e plătit, într-adevăr. Deci, iată, există până la urmă măsuri, tertipuri care stau la dispoziția furnizorilor de asemenea. Uh, ce? Haideți să vă dau un alt uh, exemplu. Am un prieten care a Uh, cumpărat uh, becuri uh, din România. A, plata trebuia să fie făcută în, în tranșe. Până la urmă, ultima tranșă nu a putut să, să fie făcută, dar ca uh, din pricina ne, uh, neplății, uh, furnizorul nu a furnizat ultima tranșă din transport și atunci s-au ajuns, au ajuns să, se, să se bată între ei, au ajuns în fața instanței uh, și în instanță să știți că clientul care nu făcuse plata a reușit să se folosească de corupția din sistemul juridic pentru a se asigura că plata aceea nu va mai trebui să fie suportată de el. Deci sunt, sunt mult mai multe implicații decât uh, ne-am așteptat. Doamna raportor, Nu, nu, încă Mulțumesc, doamnă președinte. Um, nu e ușor, dar din Mission Impossible vom face acest lucru Mission Possible. Doresc să mulțumesc colegilor uh, pentru propunerile lor interesante. Bineînțeles, nu putem să introducem totul în proiectul de raport. Um, Într-adevăr, vom analiza și problema facturării um, ca să încercăm, între, între ghilimele, să vindem Uh, modul în care putem folosi sistemul bancar în favoarea IMM-urilor. În ceea ce privește datele folosite sau cifrele, doresc să vă spun că nu le-am visat azi noapte. Sunt cifre care uh, se regăsesc uh, în analizele și studiile sectoriale ale Comisiei Europene. Dacă sunt întrebări, probleme, bineînțeles, putem cere Comisiei mai multe detalii. Mă bucur de climatul de colaborare uh, care, din acest dosar. Uh, până în ianuarie trebuie să finalizăm uh, dosarul, nu pentru noi, ci pentru întreprinderi. În fine, observație în legătură cu nerespectarea obligațiilor. Când apar infracțiuni în acest aspect, cetățenul și întreprinderea plătește de două ori, pentru că uh, statul nu-și respectă obligațiile, dar cetățeanul plătește. Își plătește uh, plătește ce are de plătit pentru, uh, plă, pentru plățile sale și plătește și pentru uh, nerespectarea obligațiilor. Dacă nu, întreprinzătorul cetățeanul este de două ori uh, sau suferă un dublu prejudiciu. Dacă sunteți de acord cu calendarul definit, putem avansa rapid uh, cu amendamentele și uh, cu negocierile. Deci, uh, doamna președinte va anunța, bineînțeles, calendarul. Ați anunțat deja datele. Termenul pentru amendamente este 17 octombrie. Discutarea amendamentelor va avea loc în noiembrie și votul sperăm, în, pe 6 decembrie. Can close, uh, this agenda item. Acestea fiind spuse, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Vom examina amendamentele legate de dosarul privind respectarea normelor uh, UE de protecția consumatorilor și modernizarea acestor norme. Domnul Dalton este raportor și îi dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper din tot sufletul că ați avut uh, timp să citiți amendamentele. Au existat ceva probleme tehnice. Abia la sfârșitul săptămânii trecute am primit uh, traducerile. Uh, sunt peste 100 de amendamente care se referă la sub, acele elemente care nu fusese modificate de către comisie, deci noi uh, mergem mai departe decât comisia. Uh, acest, în total însă avem 440 de amendamente și eu am uh, mai uh, redactat vreo 70, deci vreo 500 de amendamente care trebuie să fie examinate de către fiecare dintre dumneavoastră în următoarele săptămâni. Multe dintre amendamente însă merg în aceeași direcție și uh, pe baza acestei impresii uh, aș spune că sunt optimist și că vom ajunge la un consens. Nu vreau să intru în detalii pe marginea amendamentelor, îi las pe colegi să vorbească despre ele. Dați-mi voie însă să spun că toată lumea este de acord și lucrul acesta mă, mă bucură că dreptul de renunțare trebuie să fie garantat. Renunțarea la, această, la acest drept de uh, renunțare ar submina, aș spune eu, încrederea în comerțul electronic. Mă bucur că colegii sunt pe aceeași lungime de undă cu mine. În ceea ce privește penalitățile, există o serie de amendamente uh, Uh, diverse, dar sper că vom reuși să să găsim o, un nomitor comun. În ceea ce privește vânzarea la ușă, din nou, two-door, doorstep selling, uh, din nou uh, părerile sunt divergente, aștept comentariile dumneavoastră. Se cere de asemenea amendarea anexei, listei de la anexa cu privire la uh, practicile uh, comerciale uh, neloiale. Există unele propuneri de completare a acestei liste, propuneri care mi se par salutare, dar mai există și propuneri pe care trebuie să le discutăm cu serviciul juridic, să ne asigurăm că nu generăm uh, efecte nedorite, spre exemplu fragmentarea pieței unice sau uh, Uh, uniformizarea uh, produselor de dragul uh, uniformiza uniformizării. În ceea ce privește piețele online, există o serie de amendamente. Se aduc multe clarificări, aș zice eu, la propunerea comisiei, dar cred că trebuie să facem o distinție între dosarul acesta și dosarul cu privire la platforme. Mai avem o serie de ședințe în următoarele săptămâni, uh, atât la nivel tehnic cât și între raportorii din umbră, deci mai avem timp să ajungem la un consens, dar în încheiere dați-mi voie să vă spun că există uh, semne cum că la Consiliu lucrurile nu decurg la fel de rapid ca și la noi și le-aș cere celor de la Consiliu să se grăbească. Noi am, ne-am achitat uh, de misiunea noastră, Consiliul ar trebui să se ridice la nivelul așteptărilor, uh, ar fi importantă finalizarea acestui dosar înainte de finele mandatului. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Arimon, din partea a, uh, PPE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, depus 35 de amendamente la acest uh, proiect de raport și am împărțit aceste 35 de amendamente în șase capitole uh, pe care vreau să vi le prezint în cele ce urmează. În primul și în primul rând, sancțiunile în cazul uh, încălcărilor repetate ale drepturilor consumatorilor. Ei bine, pe partea aceasta suntem de părere că nu trebuie să creăm o nouă uh, un nou instrument, trebuie să folosim ceea ce am uh, promulgat deja uh, în uh, actul legislativ cu privire la practicile neloiale. Este vorba despre articolul 83. Uh, uh, eu cred că textul de la acest articol ar trebui să fie folosit și aici. Avem penali, sancțiuni care se ridică la o valoare de 4% din cota de afacere anuală a companiei care se face vinovată de practicile acestea ilegale. În al doilea rând, vânzările la ușă doorstep selling. Există o serie de propuneri din partea Comisiei uh, în sensul limitării acestui tip de vânzare. Eu consider că nu trebuie însă să mergem în direcția asta. De ce? Pentru că la uh, punctul uh, 25 din lista neagră uh, se menționează deja interdicția uh, practicilor uh, agresive. Uh, în plus, eu consider că Comisia Europeană nu vine cu uh, motivații, argumente cât se poate declare pentru această măsură suplimentară. Și tocmai de aceea noi considerăm că această uh, dispoziția propusă de comisie trebuie să fie eliminată. Uh, subiectul este deja reglementat și nu are sens să-l mai reglementăm. În al treilea rând, căile de atac pentru consumatori. În uh, documentul de care, în raportul de care mă ocup eu, uh, se pune în uh, discuție subiectul acesta și pe baza lucrărilor pe care le, de, le desfășor eu în para, paralel, consider că pe lângă dreptul de renunțare ar trebui să existe și un drept legat de scăderea prețului bunului neconform această scădere ar trebui să fie în beneficiul consumatorului. Uh, după aceea, în al patrulea rând, uh, știu că există subiecte foarte emoționale în uh, sau în sânul dezbaterilor acestora. Și unul dintre subiectele cele mai sensibile este acela al produselor cu dublă calitate. Dar să nu uităm că până la urmă Comisia Europeană a venit cu un instrument de evaluare, un instrument menit să permită detectarea acestei duble calități. Pe baza acestei detectări Uh, va trebui să stabilim uh, prin norme juridice ce anume reprezintă într-adevăr o încălcare a cadrului juridic. Ei, deocamdată studiile acestea nu sunt finalizate, prin urmare uh, propunerile pe care le face Comisia în acest act legislativ mi se par prea șubrede. Ar fi păcat ca pe baza unor uh, informații insuficiente să venim cu niște dispoziții foarte severe care să-i pedepsească pe cei care până la urmă nu se fac vinovați de cine știe ce încălcări ale cadrului juridic definiția produselor acestora cu dublă calitate ar trebui să se apropie de definiția propusă de către Comisie în procedura armonizată de testare. Mie mi se pare că definiția respectivă este cea potrivită și trebuie să fie adoptată și aici, să fie preluată și aici. Uh, în plus, nu cred că putem veni cu niște dispoziții generale, ci uh, trebuie să permitem evaluarea fiecărui caz în parte uh, și să permitem, de asemenea, luarea unei decizii pe marginea fiecărui caz în parte. În al cincilea rând, transparența pentru piețele online. Deci, ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că vrem să ne asigurăm că există încredere în genul acesta de piețe, în uh, piețele online. Comisia propune ca uh, criteriu acel ranking eu sunt uh, de acord cu colegii care în ședințele anterioare uh, spuneau că nu trebuie să oferim uh, prea multe informații consumatorilor, pentru că prea multe informații sunt în detrimentul clarității. Și uh, tocmai uh, pornind de la această idee, eu nu cred că uh, platformele ar trebui să ofere detalii cu privire la algoritmii pe care îi folosesc, pentru că genul acesta de algoritm până la urmă reprezintă avantajul competitiv al fiecărui, fiecarei platforme în parte. Dacă cerem informații publice cu privire la algoritmii, clar că nimeni nu mai va mai crea algoritmi, dar în ceea ce privește informațiile furnizate uh, Uh, consumatorilor acestea trebuie să fie oferite, dar nu trebuie să fie prea complicate. În plus, uh, uh, să nu uităm că există informațiile oferite de ceilalți consumatori. Știți că există genul acela de com- comentarii menite a a clasifica uh, produsele, dar știm deja că există o industrie a comentariilor acestora. Uh, și trebuie să contracarăm industria aceasta. Trebuie să oferim uh, tocmai de aceea platformelor posibilitatea de a le spune consumatorilor cât de autentice sunt comentariile respective. Uh, dacă ele sunt autentice sau nu. Deci, uh, platforma știe dacă cel care a lăsat un comentariu a cumpărat într-adevăr ceva de pe platforma respectivă. Deci, haideți să le permitem platformelor să spună clar că, da, consumatorul acesta care a lăsat comentariu, într-adevăr a cumpărat ceva de la noi și poate că știe la ce se referă. Uh, să nu, să nu permitem, deci, uh, proferarea acestei industrie a, com, uh, a comentariilor care nu este deloc în beneficiul consumatorilor. Și, în uh, ultimul rând, sunt de acord cu domnul Dalton. Dreptul la renunțare nu poate fi eliminat trebuie în calitate de consumator să am posibilitatea de a trimite înapoi un produs pe care l-am cumpărat fără a fi fost în uh, posibilitate, fără a fi avut posibilitatea de a-l uh, testa în prealabil. Este cel mai simplu drept pe care îl cunoaște fiecare consumator în parte și genul acesta de drept nu trebuie să fie eliminat și nu trebuie să fie diluat. Deci am uh, depus aceste 35 de amendamente Uh, dar eu sunt absolut convins că Parlamentul va putea ajunge la niște amendamente de compromis uh, solide. Uh, sper că și Consiliul se, ridice, se, ridică, se va ridica la nivelul așteptărilor noastre. Sper că cu ajutorul Consiliului vom putea finaliza dosarul acesta înainte de finele mandatului actual. Ar fi în beneficiul nostru al tuturor. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Gebhardt, în numele socialiștilor și democraților, dar doamna Gebhardt nu este prezentă, prin urmare doamna Senalova o va înlocui. Vă mulțumesc foarte mult. Vedeți că doamna Gebhardt nu a putut participa la ședința noastră de astăzi. Vă cere scuze pentru această absență. Vă mulțumesc în, pentru înțelegere de asemenea. Poziția uh, doamnei Gebhardt pe marginea propriilor amendamente este următoarea. În ceea ce privește dreptul de renunțare, la fel ca și raportorul, ca și, uh, și la fel ca și raportorii din umbră, doamna Gebhardt este împotriva ștergerii acestui drept. Nu vrea să intre în detalii pe marginea subiectului, uh, dar uh, Uh, trebuie să vă transmită, vrea să vă transmită uimirea ei, uh, uimirea cauzată de încercarea Comisiei uh, Europene de a elimina genul acesta de drept. În ceea ce privește transparența platformelor, doamna Gebhard apreciază eforturile Comisiei de a furniza mai multă transparență prin updatarea, actualizarea cadrului de reglementare existent, care în continuare se concentrează pe relațiile comerciale tra- uh, tradiționale. Grupul de uh, de cercetare privind uh, legislația în domeniul tranzacțiilor online. A prezentat o serie de rapoarte care au fost citite de către doamna Gebhardt. Doamna Gebhardt uh, își face griji în legătură cu uh, sistemul acela de comentarii. Ar vrea să existe claritate legată de funcționarea acestor sisteme, uh, claritate în ceea ce privește persoanele care lasă respectivele comentarii. După aceea, doamna uh, Gebhardt consideră că uh, toate platformele trebuie să respecte uh, criteriile stabilite în acest uh, în acest act legislativ, indiferent de natura platformei. De asemenea, doamna Gebhardt este de părere că nu e suficient să oferi informații legate de parametrii folosiți pentru acea clasificare, acel ranking consumatorii trebuie să fie informați în legătură cu criteriile sau relevanța criteriilor folosite, uh, consumatorii trebuie să uh, beneficieze de informații menite a-i ajuta să înțeleagă sistemul de funcționare a acestor uh, algoritmi. De asemenea, regulile de răspundere din articolul 6 cu privire la contractele uh, Uh, încheiate în mediul online. Uh, deci articolul acesta este foarte uh, ciudat din perspectiva doamnei Gebhardt. După aceea, doamna Gebhardt consideră că trebuie să ținem cont de toate, toți pașii înainte făcuți în contextul directivei regulamentului privind protecția consumatorilor. Doamna Gebhardt a fost raport raportor din umbră și pe marginea acestui subiect și uh, pornind de la pașii înainte uh, uh, întreprinși acolo, doamna Gebhardt consideră că informațiile oferite consumatorilor nu trebuie să fie exhaustive, trebuie să fie cât se poate de clare și de asemenea trebuie să li se asigure căi de atac fără drept de tăgadă consumatorilor. Asta, aceasta a fost poziția doamna, doamnei Gebhardt. Uh, voi prezenta și poziția mea puțin mai târziu, dacă îmi veți permite să intervin. Să intervin. În orice caz, uh, doamna Gebhardt uh, a depus uh, o serie de amendamente, am prezentat doar câteva dintre aceste amendamente, uh, amendamentele probabil sau subiectele cele mai importante. Dar pe, pe ansamblu, doamna Gebhardt este convinsă că alături de domnul uh, Uh, Gebhard, uh, de domnul Dalton, dar și de ceilalți raportori din umbră, se va putea ajunge la niște amendamente de compromis care vor rafina propunerea comisiei. Trebuie să finalizăm acest dosar cât mai curând cu putință, pentru ca negocierile tripartite să înceapă la rândul lor odată ce Consiliul și-a adoptat propria abordare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim. În numele ALDE urmează acum domnul Selimovici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să-i mulțumesc domnului raportor pentru această, acest proiect de raport care este o bună bază de plecare în discuțiile noastre. Tocmai, sau suntem în, în faza de citire a amendamentelor, celor 500 de amendamente. Mai așteptăm uh, traducerile în engleză, dar uh, ne permitem să facem câteva comentarii încă de pe acum. Noi suntem de acord cu propunerea Comisiei în mare. Nu am venit cu amendamente care să modifice radical această propunere a Comisiei. Ne-am dorit ca dosarul să fie adoptat, să fie finalizat înainte de finele mandatului acestuia legislativ. Bineînțeles că există îmbunătățiri care pot să fie aduse. Am depus în acest sens o serie de amendamente. Uh, împreună cu colegii mei am depus o serie de amendamente pe marginea următoarelor puncte. Dreptul de renunțare. Mă bucur că uh, colegii au eliminat propunerea comisiei. Comisia uh, propune eliminarea acestui drept de renunțare. Dar trebuie să fim uh, foarte clari. Uh, trebuie să, să, să știm, uh, să stabilim niște granițe. Însă granițele acestea nu merg în direcția propusă de către Comisia Europeană. Deci dreptul la renunțare trebuie să fie respectat. Motivațiile sau argumentele aduse de către Comisia Europeană nu mi se par suficiente uh, Uh, mi se pare că renunțarea la acest drept, la renunțare, ar fi o încălcare a drepturilor consumatorilor și uh, ar reprezenta un fel de mână liberă acordată, cec în alb acordat uh, vânzătorilor. De asemenea, sistemul acela de comentarii. Într-adevăr, platformele trebuie să furnizeze informații legate de autenticitatea comentariilor. Propunerile uh, Comisiei merg în direcția uh, transparenței, unei uh, transparențe sporite pentru consumatori. Consumatorii, tocmai de aceea, trebuie să știe cum anume funcționează comentariile acestea. Eu, când fac o rezervare la un hotel în Strasbourg, mă uit la comentariile lăsate de alți clienți și să știți că îmi dau seama imediat că unele dintre comentarii n-au nimic de a face cu realitatea. Ehm, bine, asta se întâmplă, adică eh, eh, reușești să discerni ce e corect și ce, ce nu-i corect în cazul în care cunoști locul, dar dacă mergi într-un alt, eh, într-un oraș nou, e clar că comentariile respective reprezintă totul pentru tine. Tocmai de aceea aceste comentarii trebuie să fie autentificate sau nu. Dar există colegi care merg prea departe când vine vorba despre răspunderea platformelor online online. Eu nu sunt de acord cu uh, ideea de control sau influență predominantă asupra furnizorilor. Aceste concepte sunt uh, introduse de unii dintre colegi. Eu nu cred că uh, trebuie să venim cu prevederi care să meargă mai departe decât uh, cadrul menit a asigura protecția consumatorilor. Ideea noastră nu este aceea de a distruge uh, companiile. Ideea noastră este aceea de a sprijini companiile, dar în același timp de a proteja consumatorilor. Aștept ședința raportorilor din umbră de săptămâna viitoare. Urmează domnul de Șirdevan în numele GUE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu vreau să vorbesc despre toate amendamentele depuse de către GUE. Vreau să mă refer la patru puncte doar. În primul și în primul rând, dreptul de renunțare. Mă bucur că mulți dintre colegi uh, sunt de acord cu eliminarea ștergerii acestei, acestui drept. Este un semnal cât se poate de clar pe care îl transmitem atât Consiliului cât și uh, consumatorilor europeni. E un drept al consumatorilor care nu trebuie să fie văduvit de puterea lor. Sunt absolut convins că vom ajunge la compromisuri pe tema aceasta. În ceea ce privește sancțiunile, penalitățile, uh, amendamentele depuse merg în diverse uh, direcții. Uh, eu aș vrea să vă amintesc că sancțiunile se folosesc atunci când există încălcări semnificative în cazul acestor încălcări semnificative, e clar că avem nevoie de niște sancțiuni uh, cât se poate de severe, pentru că dacă nu sunt se- sancțiuni severe, atunci ce sens are să mai venim cu sancțiuni? Eu cred că propunerea Comisiei ar trebui să devină, uh, să fie, uh, să, să meargă mai departe decât merge în momentul de față. După aceea, în al treilea rând, platformele online, definiția acestor platforme este prea restrictivă. Tocmai de aceea am cerut, alături de alte grupuri, o extindere a acestei uh, definiții. E nevoie de mai multă transparență, mai multă răspundere a platformelor de asemenea. Aceste transparența și răspunderea ar trebui să stea la baza acestui New Deal for Consumers, nou acord pentru consumatori. Și în al patrulea rând, uh, Uh, bunurile cu calitate dublă. Uh, eu cred că trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu statele din centrul și estul Europei care sunt uh, afectate de aceste practici comerciale. Noi considerăm că subiectul acesta ar trebui să fie inclus în anexa 1 a practicilor neloiale, neloiale Domnul Mastalca a depus un amendament pe tema aceasta, pe care îl sprijin. Deci, pe ansamblu, cred că mergem în direcția cea bună pentru a obține, într-adevăr, acest uh, nou acord pentru protecția consumatorilor. Mulțumesc mult! Mulțumim și urmează doamna Buzan. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Ah, e bine că avem ah, această discuție legată de aceste bunuri de dublă, cu dublă calitate pentru mai, o mai bună protecție a consumatorilor. M-aș referi la platformele online, răspunderile care le revin față de client. Există o serie întreagă de provocări. Însă consumatorii trebuie să aibă acces la o serie de servicii pe internet trebuie să aibă încredere în aceste servicii furnizate pe internet și trebuie să vedem cum se furnizează informații în legătură cu rambursările uh, solicitate. Pentru că uneori trebuie să parcurgi mai multe site-uri pe internet ca să înțelegi cum funcționează mecanismul de trimitere înapoi, de rambursare și așa mai departe. colegul din Polonia, a vorbit despre necesitatea colegul meu a spus că e nevoie de statistice care să arate mm, nevoia de astfel de prevederi. Un uh, studiu polonez arată că avem o serie de bunuri uh, în țările din Est, nu numai mai proaste ca și calitate, ci și, uh, și cu cantități mai mici decât cele pe produsul similar uh, din uh, țările din vest. Deci mai puțin la gramaj pentru acest produs vândut în est, uh, cel puțin produsele constatate pe piața din Polonia. În orice caz, mulțumesc raportorului pentru că înțelege foarte bine situația și că e gata să intre în amănunte în acest sens. La plenara din septembrie s-a prezentat un uh, amendament pentru a, modificarea unui paragraf. Într-adevăr, această inițiativă este în slujba consumatorilor și pentru o piață comună mai echitabilă și să arătăm că suntem cu toții pe picior de egalitate. Mulțumesc foarte mult, domnul Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să intervin în această dezbatere pentru că eu am fost raportor pentru uh, directiva privind drepturile consumatorilor și tocmai de aceea urmăresc cu mare atenție aceste dezbateri. Vreau să-i mulțumesc uh, colegului uh, Dalton, dar uh, vreau să-i mulțumesc și raportorului nostru din umbră, domnului Arimon, care se descurcă de minune. Vânzarea în afara spațiilor de, comerciale nu ar trebui să fie adusă exclusiv în apanajul cadrelor juridice naționale. Eu cred că avem nevoie de un cadru european pentru subiectul acesta. Nu avem însă nevoie de o armonizare minimă care ar duce la o fragmentare a pieței interne. Și tocmai de aceea sunt ușor dezamăgită de faptul că socialiștii ar permite genul acesta de fragmentare. în ceea ce privește obligațiile companiei în caz de drept de renunțare. Mă bucur foarte mult că uh, raportorul elimina propunerile comisiei. Uh, toate acțiunile ilegale și neloiale trebuie să fie pedepsite conform legii. Uh, Atât aveam să vă spun. Sunt absolut convins că domnul Arimon uh, va proteja și va lupta pentru poziția PPE și sper că vom ajunge la un vot pozitiv. Mulțumim și urmează acum doamna Senalova. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult. Vreau să fac și o completare. Concret, în ce privește propunerea Comisiei uh, referitoare la bunurile cu calitate dublă. Doamna raportor, în uh, motivarea sau expunerea de motive, citează raportul din proprie inițiativă pe referitor la bunurile cu dublă calitate. Eu am fost raportor uh, pentru acest raport și am fost prezentă și la sesiunea din septembrie menționată Domnul raportor însă nu ne-a spus în mod concret uh, cum vede domnia sa propunerea de directivă în aceste condiții. Eu mă bucur foarte mult că plenara din Parlamentului nostru a sprijinit uh, propunerea mea pentru că problema aceasta cu dubla calitate poate să fie imediat rezolvată făcând apel la primul aliniat din directivă uh, Uh, referitor la practicile neloiale. Mm, și în acest sens, noi ne dorim o interdicție totală a acestei practici uh, de, de punere pe piață a unor bunuri cu dublă calitate. Vreau de asemenea să subliniez în urma acestui proces legislativ trebuie să avem o declarație clară, o definiție clară, mă scuzați, a ceea ce înseamnă aceste bunuri cu dublă calitate, calitate și să nu mai existe de fapt o discriminare a consumatorilor pentru că regulile care se vor aplica vor fi foarte clare și vor putea fi uh, verificate de organele de control și de inspecție. În orice caz, să sperăm că toate aceste lucruri vor fi ascultate acolo unde trebuie. Mulțumesc foarte mult de la comisie, doamna Rodriguez Galino. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportoarei, raportorilor din umbră, colegilor de la comisia dumneavoastră pentru amendamentele depuse, pentru explicațiile furnizate. Vedem că multe dintre amendamente uh, practic merg uh, pe linia dorită de comisie, modernizarea drepturilor consumatorilor, uh, reducerea poverilor administrative și așa mai departe. În ce privește comentariile făcute în legătură cu uh, acea interdicție și acea listă neagră propusă de comisie. Noi am dorit uh, să ne raportăm la cadrul propus de directiva privind practicile comerciale neloiale, în cazul în care acestea se reflectă asupra tranzacțiilor comerciale sau în hotărârea consumatorului de a achiziționa un bun sau altul. În speță, în ce privește bunurile cu dublă calitate, este complicat uh, să hotărăști dacă uh, acestea din start înseamnă o practică neloială sau dacă ele trebuie pur și simplu interzise. Dreptul la, de a se retrage. Știm că este partea cea mai controversată din propunerea noastră. Nu vreau acum să vă conving de importanța acestei idei a noastre, însă ideea este, bineînțeles, de a nu văduvi consumatorii de dreptul de a se răzgândi pentru o tranzacție online, dar să se țină cont de acele cazuri în care produsul a fost folosit, mult prea folosit uh, și apoi uh, trimis înapoi. De exemplu, dorim să avem situații care se petrec în ziua de astăzi, în care se angajează un uh, dialog complicat între furnizor și client în legătură cu valoarea produsului, în legătură cu posibilitatea de a vinde apoi prețul, uh, produsul la mâna a doua, etc. Uh, acel, uh, acea cifră de afacere de 4%. Noi am protu, propus acest procentaj ca un prag maxim numai pentru acele încălcări și probleme care se uh, manifestă în, uh, într-un anumit cadru. De ce am propus acest uh, prag de 4%, așa cum l-am făcut și în directiva GDPR? De ce? Pentru că, până la urmă, sancțiunile în acest domeniu țin de domeniul național. Pentru că despre asta este vorba. La transparență, propunerea noastră nu dorește să creeze probleme platformelor sau să copleșească consumatorii cu prea multe informații. Nu. Propunerea noastră nu reglementează chestiunea ă, răspunderii în general. Liability. Asta se petrece în directiva privind comerțul electronic și noi la acest instrument dore, doresc să noi la acest instrument doresc să ne, dorim să ne referim în cazul în care pe platform, platforme apar informații incorrecte din punct de vedere comercial sau practici neloiale, atunci da, platforma aceasta poate fi uh, trasă la răspundere în lumina directivei privind practicile comerciale neloiale. Vreau să repet faptul că Comisia e gata să muncească împreună cu Parlamentul, cu Consiliul pe marginea acestei propuneri. Uh, apreciam faptul că dumneavoastră, la comisia dumneavoastră, doriți să se accelereze acest proces pentru adoptare. Lucrăm și cu președinția austriacă pentru ca și ei să înțeleagă nevoia de celeritate la Consiliu și suntem gata să lămurim uh, anumite aspecte, nu pentru că considerăm că propunerea noastră este proastă sau că nu avem încredere în ea, nu, ci pentru că în acest uh, proces, uh, colegiuitorii exprimă niște temeri și este firesc să ne ocupăm de ele și să le rezolvăm. Mulțumesc! În sfârșit, domnul raportor, domnul Dalton, mulțumesc foarte mult, mulțumesc colegilor pentru că au luat cuvântul. Este clar că pozițiile noastre nu sunt atât de diferite, cel puțin pe principalele aspecte. Pe scurt, vreau să menționez câteva lucruri. În primul rând, cred că uh, Comisia nu trebuie să țină morțiș la uh, această chestiune legată de dreptul de retragere. Sper că nu o să fie jignită de ce am spus noi aici uh, și nu se va retrage pe o poziție defensivă, pentru că, așa cum s-a spus, uh, Ehm, consumatorul cumva nu mai are nicio putere în acest proces și doar furnizorul va decide dacă vrea sau nu să dea acest drept de retragere. Nu mi se pare normal. Ce privește acele amenzi menționate de PPE, eu aș merge pe linia comisiei ehm, nu mi se pare normal să comparăm veniturile sau cifra de afaceri națională a unei companii în raport cu cifra de afaceri globală, internațională. Sunt situații de acest gen. Exemplu, avem o companie canadiană imensă și are afaceri în două sau, sau trei uh, afaceri în două, trei state membre și trebuie să dea 4% din cifra de afaceri internațională uh, totală, globală, în caz că încalcă legea în Uniunea Europeană, este disproporționat. Pentru că asta s-ar putea să fie cu efect de bumerang împotriva consumatorilor, pentru că dacă uh, Uh, amenziile sunt prea aspre, atunci companiile de bună credință nu vor mai fi uh, incitate să intre pe piață, să acționeze, asta va văduvi consumatorii de o serie de drepturi și de alegeri. Deci, uh, da, trebuie să avem, bineînțeles, un sistem de amenzi bun, solid, dar trebuie să fie și cu caracter proporțional, ceea ce privește bunurile cu dublă calitate. Noi nu am propus ceva concret aici pentru că aveam propriul nostru raport de inițiativă care este în curs și nu vrem să ne antepronunțăm, însă sunt uh, foarte deschis la ceea ce am auzit aici în legătură cu aceste temeri și avem uh, tot interesul de a ne preciza poziția. Am fost uh, destul de uimit să aud că se cere interdicția totală a acestor bunuri pentru că există motive legitime pentru care avem bunuri diferite uh, în uh, state membre diferite. Um, acele, de exemplu, produse din pește, fish fingers, uh, sunt interzise în anumite state, pe când în altele sunt îmbrățișate. Mai e vorba de gusturi, de tradiții uh, și așa mai departe. Un produs britanic se vindea foarte bine în Polonia la, și la un moment dat furnizorul um, a trebuit să fie schimbat pentru că filiera s-a schimbat și s-a schimbat și produsul, oamenii cunoșteau produsul, însă gustul îi se schimbase între timp și tot acest, tot acest comerț s-a prăbușit. Deci să ne gândim și la acest aspect al gusturilor. Bineînțeles că avem solidaritate de plină cu uh, Europa Centrală și de Est, cu produsele de acolo, dar să nu uităm și solidaritatea cu uh, producătorii de materii prime. Băuturile uh, carbogazoase, de pildă. Să zicem că dacă spunem că neapărat în, uh, trebuie să folosească um, să folosească în rega, uh, să folosească sfeclă de zahăr care nu este prezentă pe piața națională, atunci uh, alți producători din alte țări vor fi favorizați Ehm, pentru că producătorii respectivi de băuturi carbogazoase, nu vor mai găsi zahăr din sfeclă de zahăr uh, sau ceva în acest gen. Deci, în orice caz, lucrurile trebuie să fie foarte bine lămurite la nivelul considerentelor și să explicăm lucrurile în considerente și în raport cu articolele din textul dispozitiv. În orice caz, sunt deschis față de compromisuri, poziția este foarte clară, ea trebuie reflectată. În orice caz, să nu avem consecințe nedorite. Ce privește platformele? Cred că există diverse poziții aici, dar să nu uităm nici faptul că revizuirea directivei ehm, a adus foarte multe pe planul nu, mă scuzați, uh, ci uh, avizele consumatorilor uh, au adus foarte multe pentru consumatori. Bineînțeles că nu în sensul în care sunt uh, opinii negative și răuvoitoare, dar să știți că oamenii se uită la aceste avize și păreri și merg de obicei pe linia indicată în aceste păreri legate de produse cât de mult se verifică veracitatea acestor uh, păreri, cât de mult influențează asta uh, la decizia de achiziționare este foarte greu de spus, pentru că sunt oameni care se duc pe platforme online uh, doar ca să se uite, ca și cum te-ai uita într-o vitrină, este ceva pe gratic, nu neapărat uh, uh să cumpere. Uh, și cum poți să uh, demonstrezi că dacă ai depus un aviz pe o platformă, ai și cumpărat uh, ceva? Pot să mă duc undeva și să mă uit, uh, poate și să nu cumpăr nimic, doar să depun o părere. nu e așa? în ce privește uh, părerile proaste sau foarte negative, dacă sunt una sau două, um, dintr-o mare de păreri pozitive, oamenii nu sunt proști, o să-și dea seama că e, sunt poate păreri uh, absolut false și răuvoitoare. E bine să reglementăm situația, dar poate nu prea mult. În ceea ce privește cea sumare a răspunderii, um, ai sprijin propunerea comisiei care încearcă să clarifice Uh, pe cine trebuie să contactezi. Dacă cumperi pe Amazon, se vede foarte clar că cumperi direct de la Amazon sau de la un uh, vânzător terț. E foarte important ca lumea să știe exact de la cine achiziționează. Uh, avem o propunere în acest sens de la socialiști, dar da, în sensul um, tragerii la răspundere a platformelor, este foarte clar că nu facem decât să creăm probleme pentru IMM-urile Uh, care poate sunt pe platforma Amazon și fac comerț către Amazon uh, însuși, care poate are o poziție mai bună, mai solidă. Nu este bine. Deci sunt chestiuni la care trebuie să fim foarte atenți pentru încă o dată se pot manifesta consecințe nedorite. Mulțumesc colegilor pentru intervenții. Eu cred că pozițiile noastre încă o dată nu sunt divergente, ele sunt apropiate și aștept, bineînțeles, să, să vedem ce se petrece și la Consiliu, ce poziție se va desprinde acolo, pentru că nu putem să facem nimic până nu se manifestă pozițiile tuturora pentru consumatori. Mulțumesc foarte mult! Vom avea votul pe marginea raportului pe 22 noiembrie. Acum putem să trecem la următorul punct, ultimul punct de pe ordinea de zi în această dimineață. E vorba de uh, evaluarea proiectului de aviz uh, referitor la uh, înființarea Fondului European pentru Apărare. Uh, domnul Lopez Isturis White are cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vă duceți uh, aminte că am aprobat programul european de, în domeniul apărării, care va începe în 2020. Doamna președinte a fost atunci raportor alături de celelalte grupuri. Încercăm uh, uh, să stimulăm participarea IMM-urilor uh, și a întreprinderilor de capitalizare medie. Dorim să creăm o piață unică în sectorul apărării, care poate să existe doar dacă um, o promovăm Trebuie să favorizăm proiectele unor consorțiumuri în care, din care fac parte și întreprinderi mici și mijlocii din alte state membre decât cel al, al um, consorțiului principal. Este importantă colaborarea transfrontalieră și nevoia absolută de a promova acțiuni care să promoveze această cooperare. Fondul trebuie să stimuleze participarea IMM-urilor și a firmelor medii în proiecte de colaborare și să încurajeze soluții inovante. Acest punct uh, este esențial când vine vorba de discutarea Fondului European de Apărare pentru perioada 2021-2027. Primim cu satisfacție articolul 14, alineatul 3, în care propunerea Comisiei propune acest lucru și mm, depunem un amendament după acțiunile de dezvoltare um, care să încurajeze cooperarea transfrontalieră a statelor membre. Un alt punct este importanța standardelor și a interoperabilității în tot ceea ce producem împreună pentru a putea folosi aceste tehnologii în operațiunile comune ale statelor membre. Este important ca Uniunea să sprijine să-și consolideze eforturile de colaborare pentru um, a elabora capacități de apărare compatibile. compatibile. Trebuie să um, producem tehnologii avansate și să sprijinim eforturile de standardizare comune pentru a um, evita duplicarea, pentru a folosi mai bine fondurile uh, de la contribuabil și pentru a îmbunătăți interoperabilitatea, pentru a minimiza fragmentarea și pentru a încuraja competitivitatea și inovarea în baza industrială și tehnologică a apărării în domeniul în Uniunea Europeană. Normele comune sunt esențiale pentru a sprijini cooperarea transfrontaliere între identități juridice din diferite state membre. Din perspectiva pieții de apărare, instrumentele actuale de pe piața unică trebuie să coopereze o cooperare între statele membre și um, să favorizeze economiile de scară, dar până acum nu au dat uh, multe rezultate. Um, e um, o mai bună cooperare ar putea duce la consolidarea pieții europene în acest sector și la o mai bună integrare a sa. O piață unică mai integrată și mai puternică în sectorul apărării va contribui la o mai multă eficiență și va spori valoarea obținută de statele membre și uh, de cetățenii europeni în urma resurselor investite. Costurile derivate din lipsa de cooperare între statele membre în sectorul securității și apărării sunt între 25 și 100 între, uh, între 250 de milioane și un miliard de euro pe an. Avem nevoie de o bază industrială competitivă și capabilă să facă față provocărilor cu tehnologii de avangarde uh, interoperabile. Dacă Uniunea reușește să promoveze o industrie de apărare care să promoveze excelența, uh, Vom apăra autonomia strategică a Uniunii și ne vom pregăti pentru nevoile securitate ale prezentului și ale viitorului. Um, Uniunea se pregătește să aibă un rol important la nivel internațional. Având în vedere că 80% dintre cheltuielile de, de apărare sunt uh, na, sunt naționale, doresc să subliniez faptul că piața unică trebuie să fie deschisă și funcțională precum uh, și lanțurile um, naționale de uh, aprovizionare trebuie să fie deschise. Uh, știu că s-a încheiat dezbaterea privind participarea pentru persoanele juridice și statele membre, formula 3 plus 3 și nu e necesar să revenim acum la acest aspect. Mulțumesc mult, doamnă președinte și dragi prieteni! Thank you. And then, uh... Mulțumesc! Virginia Rozier de la SCD nu e prezentă, dar e prezent domnul Selimovic de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc uh, colegului nostru pentru excelentul proiect de raport. Sunt de acord cu multe dintre ideile sale uh, și acest lucru a devenit evident și când am lucrat împreună la Programul European de Dezvoltare Industrială și voi colabora cu plăcere cu el din nou. Toți cei care ne ocupăm de acest subiect știm că piața europeană de apărare are multe neajunsuri datorați diferiților factori. Mai întâi, în apărare cresc costurile echipamentul și cercetarea și dezvoltarea costă foarte mult și asta face că nu se lansează noi programe, um, ceea ce la rândul său are consecințe asupra capacității de inovare în industria europeană. Apoi, s-au redus bugetele de apărare în Uniunea Europeană în ultimii 10 ani, aproape în toate țările și uh, aceste reduceri ale bugetului au afectat mai ales cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în 2015, doar 16% din echipament um, era obținut uh, prin achiziții în colaborare în Uniunea Europeană, în timp uh, ce obiectivele de 35%. Sunt de acord cu raportorul că fondul trebuie să se concentreze pe cooperarea transfrontalieră, să stimuleze acțiuni um, de cooperare. Sunt de acord și că fondul trebuie să promoveze acțiuni pentru a contribui la excelența în capacitățile uh, industriale. Europa a rămas în urmă și a venit momentul să se trezească. În al doilea rând, sunt de acord de asemenea cu raportorul că dosarul EDIDP tocmai a fost finalizat, deci s-a ajuns doar recent la un acord. Nu trebuie să redeschidă anumite subiecte care au fost discutate mult și la IMCO și la ITRE. De aceea subliniez că fondul trebuie să funcționeze pe baza stabilită cum ar fi uh, structuri de gestionare executive și cele trei entități în cele trei state membre. Acesta este compromisul la care s-a ajuns și nu trebuie să revenim pentru a-l modifica. Dar sunt anumite lucruri care pot fi îmbunătățite și aș dori mai întâi să subliniez faptul că poziția mea generală este că fondul european trebuie să ofere beneficii industriei în toate statele membre, indiferent de uh, cât de multă participare europeană există. Deci, industriile fără participare europeană, care nu sunt, ă, nu, nu pot să fie controlate de țări terțe, aceste reguli sunt prea stricte. Pentru că astfel se vor exclude multe întreprinderi. Deci, unele firme nu vor fi pe picior de egalitate cu celelalte din Europa, chiar dacă respectă toate standardele de siguranță. De aceea aș cere că să existe un control exclusiv. Apoi, propunerea Comisiei nu permite cooperare cu parteneri strategici din afara UE dacă proiectele respectă obiectivele fondului mecanismul așa numitor țări asociate trebuie să fie flexibil pentru ca după Brexit să existe oportunități și pentru participarea unor ă, firme din Regatul Unit, din Norvegia, din Elveția, Islanda și așa mai departe. În al treilea rând, Comisia spune că fondul trebuie să încurajeze participarea IMM-urilor și a întreprinderilor medii în proiectele de colaborare. Experiența din acțiunea pregătitoare a arătat că participarea IMM-urilor este de aproximativ 30%, ceea ce e un procent acceptabil, dar nu aș dori ca această rată de participare să scadă acum când creăm un fond mai mare. De aceea, amendamentele mele propun ca cel puțin 20% din bugetul total să fie uh, pentru IMM-uri sau firme medii. Propun de asemenea ca și raportorul că acțiunile care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic să fie respinse în orice moment din proiect. Am depus amendamente și în legătură cu experții care vor evalua proiectele pentru a se asigura că se aplică regulile privind conflictele de interese. Deci, experții trebuie să vină din cât mai multe state membre și abia aștept să cooperez cu ceilalți raportori. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Virginie Rozier. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc mai întâi să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz și explicațiile sale. Într-adevăr, Uniunea Europeană se confruntă cu noi provocări externe care destabilizează continentul și problema apărării este foarte actuală și avem nevoie de mai multă securitate. Având în vedere aceste provocări, e nevoie de mai multă Europa pentru a proteja mai bine cetățenii europeni. Acesta este obiectivul nostru comun și această propunere face parte din planul de acțiune al Comisiei pentru Apărare și urmează Planul European de Dezvoltare Industrială în domeniul apărării, pe care l-am adoptat acum câteva luni. Acest program este o soluție în investițiile industriei industria apărării în Europa și poate răspunde și fragmentării sau problemei duplicării sau lipsei de cooperare pe piața internă în domeniul industriei apărării. Este deci o modalitate de a îmbunătăți eficacitatea și de a crea complementarități, sinergii uh, și economii de scară, bazându-ne pe logica pieței interne. În calitate de raportor uh, din umbră, deci primesc favorabil propunerea Comisiei. Pentru a vorbi despre proiectul de aviz al raportorului, sunt de acord cu unele idei, unele eh, aspecte care corespund eh, raportului pe care l-am adoptat în legătură cu instrumentul precedent și sprijin ideea de a insista asupra nevoii de a crește interoperabilitatea și de importanța respectării pachetului pentru apărare și directivei privind uh, achizițiile publice în domeniul uh, apărării și securității. La negocieri voi fi foarte atent la respectarea aspectelor etice și constat cu plăcere, cu satisfacție că Comisia a introdus un control al proiectelor din punct de vedere etic cu posibilitatea suspendărilor dacă nu respectă criteriile de etică. Pentru mine acest punct este important și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a îmbunătăți, mai ales prin un control parlamentar care deocamdată nu există în text. De asemenea, voi acorda import, uh, interes participării țărilor terțe din optica protecției intereselor strategice ale UE, pentru că până la urmă e vorba de suveranitatea Uniunii Europene pe care trebuie să o apărăm. Mulțumesc încă o dată raportorului și colegilor și vom uh, coopera cu plăcere în acest dosar. Merci beaucoup. Mulțumesc. Domnul Suli, care acum cuvântul. Dacă am pekne. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu faptul că Fondul uh, European pentru Apărare poate să oferă mai multă unitate și optimiz optimizare a fondurilor, deci să se evite uh, cheltuirea banilor uh, degeaba sau uh, să se evite duplicările. Specificările tehnice însă sunt importante. Amendamente, suntem de acord cu amendamentul 4 și 20, precum și cu amendamentul 5. Cred că este de asemenea important ce se spune în articolul 5 în legătură cu statele care fac parte din uh, spațiul economic european. Um, deci, uh, Islanda, Norvegia și în viitor și Regatul Unit. Ar fi păcat să pierdem oportunitatea colaborării cu aceste țări și uh, nu am înțeles cum s-a ajuns la cifra de 13 miliarde. Nu cred că această cifră este corectă. Cred că trebuie să facem presiuni în legătură cu ceea ce se propune în acest text pentru ca fondul să fie distribuit în mod neutru. Nu trebuie să fie Um, o povară bugetară suplimentară. Deci, practic, trebuie să se găsească fonduri uh, proaspete și nu să se ia bani, de exemplu, de la agricultură. Mm, nu trebuie să fie o cheltuială suplimentară, deci. Vă mulțumesc, uh, spune domnul Șildevan. Nu o să fiți surprinși de faptul că grupul meu are, are o poziție critică vis-a-vis -vis de raporte, dar și de, de propunerea comisiei. Asta pentru că opțiunile noastre sunt cu totul altele decât uh, cele prezentate de anti, antevorbitorii mei, dar dincolo de, de asta, uh, noi considerăm că luarea de bani de la politica de coeziune sau fondurile structurale pentru a le investi în acest program deci mișcarea aceasta ni se pare lipsită de etică și uh, morală. Noi considerăm că banii aceștia ar trebui să fie folosiți pentru investiții cât se poate de clare, investiții care să genereze locuri de muncă, locuri de muncă care să, să creeze alte locuri de muncă și creștere economică, etc. Ei bine, banii care ar putea fi folosiți în sensul acesta sunt, iată, atribuiți unui fond de apărare, un fond de apărare care Uh, nu are neapărat un efect uh, pozitiv asupra evoluțiilor sociale din Uniunea Europeană. În continuare există societăți europene care se confruntă cu efectele crizei de cu câțiva ani. Nu cred că efectele sociale ale acestei crize pot fi eliminate prin intermediul acestui fond pentru apărare. Și dacă aceste argumente nu v-au convins, atunci mai am și niște argumente juridice. Și anume, din punctul nostru de vedere, genul acesta de uh, fond încalcă prevederea uh, din tratatul uh, de funcționare a Uniunii Europene, prevedere care spune cât se poate de clar că investițiile făcute în proiecte cu natură uh, Uh, uh, în proiectele de natură militară sunt interzise la nivel european. Mă refer uh, la articolul 48 aliniatul 2 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Deci, pe ansamblu, iată niște temeiul juridic, nu este, nu este unul solid. Vom depune, bineînțeles, niște amendamente pentru eliminarea, pe, pentru a contracara aceste tendințe. Mulțumim foarte mult și acum urmează raportorul. Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Doresc să menționez doar micul aspect care a, apărut în discuție. Vorbim despre Regatul Unit. Într-adevăr, britanicii sunt uh, foarte prezenți în acest sector. Trebuie să spun că uh, sunt um, împărțit. Eu nu am sprijinit Brexitul și îmi pare foarte rău că majoritatea britanicilor au hotărât Brexit să iasă din UE. Dar acest lucru va avea consecințele sale. Pe de altă parte, cred că Regatul Unit este fundamental ca să avem un cadru strategic de securitate, inclusiv pentru Uniunea Europeană formată din 27 de state membre. Cea mai bună relație posibilă în domeniul securității și apărării este o prioritate pentru mine, dar este foarte clar că întreprinderile um, Uniunii Europe, uh, uh, întreprinderile britanice, britanice au hotărât să iasă din UE. Eu nu sunt de acord cu atitudinile lor, dar asta se va concretiza pe 29 martie. Voi insist, insist, sunt de asemenea conștient uh, de importanța colaborării cu țările, cu Islanda, cu Norvegia și mai departe foarte bine, dar aici e vorba de Regatul Unit. Mi-ar plăcea să discut despre acest subiect cu colegii, să vedem în ce măsură uh, putem avansa. Eu sunt deschis să vedem cum putem include acest uh, subiect în, uh, în raport, nu trebuie să pierdem perspectiva suveranității europene în acest domeniu, pentru că noi, cei 28 de state membre, rămânem aici în UE și trebuie să avem un avantaj. În rest, văd că colegii sprijină într-o mare, mare parte uh, raportul și vă integra contribuțiile colegilor, bineînțeles. Vom ține cont uh, de toate acestea. Mulțumesc tuturor! Thank you. Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este mâine la ora 12. Amendamentele, amendamentele vor fi discutate pe 5 noiembrie și atunci va avea loc și votul. Atunci, acum încheiem ședința din această dimineață și te, continuăm după masă. Vă mulțumesc foarte mult!